Mesdames et messieurs, nous allons commencer. Doamnelor și domnilor, începem. Nous, sommes lundi, donc pas trop Nu prea suntem mulți pentru că e luni, ca de obicei lunea. Bun venit tuturor! Dragi colegi, începem cu adoptarea ordinii de zi. Aș dori să vă semnalez o schimbare la ordinea de zi. Domnul Cashman nu poate să ne prezinte uh, raportul său cu privire la a doua revizuire a uh, acordului de la Cotonou la ora 14.45 pentru că se află încă în avion. Deci a solicitat ca punctul să fie tratat mai târziu, ultimul pe ordinea de zi, la ora 18 sau înainte, după prezentările comisarei Gheorgheva și a directorului FAO, căruia îi le mulțumesc pentru flexibilitatea prezentată. Are cineva obiecții sau comentarii față de ordinea de zi astfel modificată? Nu? Atunci se consideră adoptată. Ordinea de zi astfel modificată. Ați primit procesul verbal la reuniunii din 17-18 decembrie 2012. Dacă aveți observații cu privire la acest proces verbal, vă rog să le transmiteți secretariatului înainte de sfârșitul uh, uh, reuniunii noastre. Dacă nu, acest proces verbal va fi astfel adoptat, fără modificări. Tot în mapele dumneavoastră ați primit uh, recomandările Uh, formulate și deciziile adoptate cu ocazia reuniunilor coordonatorilor, uh, reuniunii coordonatorilor din 22 uh, ianuarie 2013. Dacă aveți remarce cu privire la rezultatele acestei reuniuni, vă rog să le transmiteți secretariatului înainte de sfârșitul ședinței de astăzi și, dacă nu, rezultatele vor fi adoptate nemodificate. Îmi place jingle-ul. Nu am uh, uh, comunicări la punctul comunicările președintelui, putem trece deci la punctul următor. Aș dori să știu dacă președinta uh, se scuză dinainte pentru greșelile pe care o să le facă, pentru că suferă de decalaj orar. Aș dori să știu dacă uh, comisia dorește să ne facă comunicări. Nu? Peter Craig nu dorește să ia cuvântul? Nu? Foarte bine atunci. Am primit o întrebare din partea domnului Ricardo Cortes Lastra, care e adresată comisiei. Textul figurează în uh, dosarele dumneavoastră. Aș dori să știu dacă domnul Cortes Lastra dorește să ia cuvântul. Dacă nu, aș dori să știu dacă comisia dorește să răspundă la această întrebare. Uh, are cuvântul reprezentantul comisiei. Mulțumesc, sunt Matias Altman de la uh, DG Development, Civo Private uh, Sector Development. Vă mulțumesc pentru întrebarea adresată. Aș dori să vă spun că Comisia dorește să continue să promoveze comerțul echitabil prin instrumentele noastre strategice legate de comerț, Uh, dar și legate de tot ce facem în acest domeniu al răspunderii sociale și al politicilor de dezvoltare. Cu privire la comerț, poate vă amintiți că am uh, făcut, uh, ne-am exprimat angajamentul în sprijinul comerțului durabil, avem asigurări, le-am prezentat în comunicarea de anul trecut, de asemenea ne-am angajat foarte ferm în uh, uh, favoarea comerțului echitabil în licitațiile publice, în comunicarea noastră din 2011 cu privire la răspunderea, la responsabilitatea socială, dar bineînțeles că partea cea mai importantă din întrebarea dumneavoastră se referă la uh, comunicarea noastră cea mai recentă, Agenda pentru Schimbare, în care am pus accentul pe agricultura durabilă și aici includem uh, sprijinul acordat uh, comerțului echitabil, pentru că în această comunicare recunoaștem importanța uh, agriculturii rurale la scară mică, uh, prin care încercăm să obținem tocmai acest uh, obiectiv al comerțului echitabil. În ce privește a doua parte a întrebării dumneavoastră, în ce măsură Comisia sprijină și uh, desfășoară o sensibilizare în ce privește comerțul echitabil, uh, Uh, în, prin uh, instrumentele noastre de cooperare pentru dezvoltare avem programe tematice uh, pentru actorii nestatali, de exemplu pentru organizații. Este sursa cea mai importantă de finanțare în cadrul Uniunii Europene uh, prin care ajutăm aceste organizații să uh, implementeze programe pentru a uh, sensibiliza la comerțul echitabil și credem că aceste programe sunt încununate de succes. Deci uh, acest instrument uh, e foarte bine folosit pentru promovarea comerțului echitabil. Așa cum spus, am spus și înainte, folosim și posibilitățile pe care le avem la dispoziție împreună cu statele membre pentru a răscumpăra criteriile um, etice și sociale în uh, producția sustenabilă, durabilă, prin uh, achizițiile publice. Încercăm să uh, ne asigurăm că printre criterii figurează și comerțul echitabil. Atunci când autoritățile publice uh, organizează licitații pentru anumite tipuri de uh, produse. Și ultima parte din întrebare se referă sau mă face să mă gândesc la agenda pentru schimbare, în care, într-adevăr, uh, ne-am exprimat uh, dorința de a coopera și mai strâns cu uh, sectorul privat. Și cred că comerțul echitabil e un model ideal uh, în uh, dezvoltare, pentru că e un uh, parteneriat între producătorii din sud și consumatorii din nord și ambele părți uh, reprezintă sectorul privat. E modul în care sectorul privat poate să își aducă contribuția la schimbarea în dezvoltare și Astfel uh, se reflectă și aspirațiile noastre de a coopera mai strâns cu sectorul privat și uh, pentru a folosi sectorul privat pentru a atinge obiectivele pentru dezvoltare. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul cortez Lastra. Si yo quería agradecer a la Comisión, Presidenta, si me lo permite. Mulțumesc foarte mult reprezentantului uh, Comisiei. Aș dori să uh, profit de această ocazie pentru a întreba uh, reprezentantul sau a ruga uh, uh, reprezentantul Comisiei să transmită mesajul de a nu uita uh, comerțul echitabil în toate politicile sale. la sfârșitul reuniunii noastre vom avea o prezentare din partea uh, FAO în ce privește foamea, foamea, foametea lume. Nu e vorba doar de o problemă legată de cantitatea de alimente pe care o, o producem, ci la distribuirea acestora. Foarte multe alimente întrunesc condițiile de bază pentru a face parte din privind comerțul echitabil, iar noi, Uniunea Europeană, am putea să adoptăm anumite măsuri tocmai pentru a ne asigura că aceste produse alimentare sunt uh, distribuite și astfel să putem și uh, să-i ajutăm pe fermieri, pe producătorii. Aș dori și insist uh, asupra acestui aspect, aș dori ca Comisia să includă comerțul echitabil. E foarte important ca mici agricultori să uh, poată să facă economii la scară pentru a asigura, garanta securitatea alimentară pentru toți. Mulțumesc. Dorește Comisia din nou? Să cuvântul doriți să reluați cuvântul? Nu am uh, sesizat întrebarea. E poate o uh, sugestie pe care ne-o faceți uh, de a include comerțul echitabil în activitatea noastră. Mă înșel sau nu? Da. Deci nu vă mai putem da un răspuns suplimentar. Mulțumesc! La următorul punct de pe ordinea de zi trebuie să pentru următorul punct la ordinea de zi. Trebuia să așteptăm pe doamna Gheorgheva. Din câte am înțeles, a plecat cineva să o caute. Așteptăm puțin atunci. Așteptăm un minut, sosește. Je sais plus où on ferme l'info. Ah oui, là. Vous avez une question Ok. Aveți o întrebare? Nu. Ah, elle pas encore là. Elle pas encore là. Nu a sosit doamna Gheorgheva, deci dacă domnul Deva dorește să pună o întrebare, e Uh, bineveniți o facă. Mă interesează foarte mult tot ce a spus în legătură cu uh, comerțul echitabil și cum doriți să implicați și sectorul privat. Aș dori să știu cum uh, transpune în practică uh, acest aspect în toate companiile europene din cele 27 de state membre. Cum știu sau cum nu știu aceste firme, aceste companii că aceasta uh, este politica europeană? Uh, Aș dori ca orice companie, să zice, care are sodiul în Belgia sau în Olanda sau din India, în Jakarta, oriunde din lume, aș dori ca orice patron să știe că acesta este modul în care dorim noi să ne uh, desfășurăm politicile. Cum informa sectorul privat, eh, privat din Europeană? Mulțumesc pentru această întrebare. Comerțul echitabil și alte uh, astfel de scheme sunt uh, voluntare, deci nu mergem noi în parte la fiecare patron sau uh, uh, la fiecare firmă și să facem ca aceste măsuri să fie obligatorii. Cum am spus, e vorba de un sistem voluntar, benevol, deci îi putem ajuta pe cei care activează în acest domeniu să fie mai eficienți în activitatea lor. Prin programele noastre, prin granturi, uh, așa cum am spus, uh, sectoarele care vizează uh, actorii nestatali. De exemplu, în India acordăm uh, fonduri furnizate pentru acest tip de programe, pentru ca organizațiile care participă la schema de comerț echitabil să obțină rezultate. Nu, e, nu sunt directive pe care le dăm noi companiilor sprijinim firmele care uh, respectă aceste criterii, pentru că nu putem să vorbim că despre un tip de comerț echitabil. Uh, nu putem să le spunem companiilor, iată, avem o normă, un standard pe care trebuie să-l aplicați. E vorba de un, o mișcare cu nuanțe, cu uh, actori foarte diferiți. Rol, rolul nostru este să acordăm asistență tuturor acestor uh, actori uh, să practice felul lor de comerț echitabil. Nu putem vorbi de un tip de comerț echitabil. Există o abordare multiplă și rolul nostru este să acordăm sprijin tuturor și ei trebuie să-și găsească parteneri în sectorul privat. Mulțumesc! Pentru următorul punct de pe de zi îmi face o deosebită plăcere să urez bun venit din nou doamnei Cristalina Gheorgheva în cadrul comisiei noastre. Eh, chiar dacă împrejurările concrete care prilejuiesc eh, viza sa sunt foarte grave, pentru că vorbim de crizele din eh, Mali și din Siria, e adevărat că în cazul Siriei nu uh, prea avem speranțe, dacă pot să mă exprim astfel. Deci, doamna Georgeva, cu ocazia vizitei dumneavoastră din luna decembrie în cadrul comisiei noastre, ați vorbit de, deja despre crizele din Mali și din Siria. În ce privește Mali, v-ați exprimat îngrijorarea, uh, având în vedere uh, criza politică foarte gravă având în vedere extremismul tot mai mare din societatea uh, din Mali și uh, faptul că o intervenție militară e de neevitat, de atunci evenimentele au, uh, au evoluat uh, așa cum știm, a avut loc o operație une militară franceză, apoi, uh, apoi misiunea MISMA, misiunea internațională de sprijin și apoi misiunea europeană de formare și de consiliere pentru forțele armate din Mali. Nu prea știm ce se întâmplă acolo, la fața locului. Avem foarte, mult, foarte puține uh, informații, mai ales în ce privește impactul asupra uh, oamenilor de rând, asupra categoriilor celor mai vulnerabile ale populației. Ați fost uh, acolo recent și așteptăm cu nerăbdare să ne prezentați uh, situația în zonele respective. În ceea ce privește Siria, după doi ani de uh, violențe, uh, nu mai știm cum să uh, ajutăm această țară să iasă din această criză uh, care a costat atât de, de, de multe vieți umane. Consiliul Național Sirial, principala componentă a opoziției, a, uh, a, a spus că este împotriva oricărui tip de dialog cu regimul lui Bashar al-Assad, ceea ce are consecințe nefaste asupra stabilității regionale, așa cum o dovedește explozia, explozia care a avut loc săptămâna trecută la, un, la, la granița între Turcia Turcia și Siria și ce deci, vom, aștepta, vom asculta cu mare atenție analiza dumneavoastră a contextului în care uh, actorii umanitari acționează pentru a face ca ajutorul uh, umanitar să ajungă la cei care au uh, cea mai mare nevoie. Aveți cuvântul. Mersi, Madame Strifler. Vă mulțumesc, doamnă președinte Strifler. Vă sunt recunoscătoare pentru ocazia pe care mi-o oferiți uh, să vă prezint uh, ultimele evoluții ale situației din Mali și din Siria. Pentru că aceste situații au evoluat rapid într-un timp destul de scurt, într-un caz înspre bine și într-un caz înspre rău. Voi începe cu uh, cazul în care situația a evoluat în bine, chiar dacă dificultățile rămân majore. Este vorba de Mali. Uh, când am întâlnit, când am venit în fața comisiei dumneavoastră, uh, după prima mea deplasare în Mali, eram foarte îngrijorată de situația din Nord, care aveam impresia că mm, fusese scăpată complet de sub control uh, și din perspectiva umanitară pentru cetățenii malieni și pentru țările vecine, lucrurile deveneau foarte dificile. Și uh, din acest punct de vedere am fost cu adevărat uh, uh, ușurată să observ că Franța a intervenit. Și am uh, fost uh, din nou la Bamako în ianuarie pentru a înțelege ce înseamnă această intervenție pentru uh, oameni. Și apoi uh, uh cu ministrul Camfen ne-am deplasat în Burkina, unde ne-am întâlnit cu refugiații din Mali. În această dimineață, uh, primul ministru uh, interimar din Mali a fost la Bruxelles și m-am întâlnit cu dânsul pe scurt și din câte am observat, această țară este pe care se schimbe soarta și există șansa ca Mali să revină la democrație prin alegeri. Și uh, intervenția militară uh, are șansa de a, uh, sau posibilitatea de a stabiliza Nordul. Acum vă voi prezenta pe, scurt, pe scurt uh, evaluarea mea asupra situației umanitare și ce ne așteaptă de aici încolo. Mai întâi, situația umanitară în Mali, așa cum am spus și data trecută, a fost și este în continuare dramatică. E vorba de o țară afectată de uh, crize repetate, criza alimentară anul trecut, criza politică și conflictul din nord. Populația este vulnerabilă, mortalitatea infantilă a copiilor sub 5 ani uh, este a doua din lume după Somalia. Conflictul a generat uh, un număr mare de refugiați în țările vecine. 167.000 de uh, refugiați în uh, săptămâna trecută și peste 200.000, 227.000 de persoane deplasate în, pe teritoriul Mali. De pe 11 ianuarie, aceste deplasări de populație au crescut. Dar nu foarte mult. 22.000 de persoane în plus uh, refugiate față de în perioada de dinainte de 11 ianuarie și 14.000 de persoane în plus deplasate pe teritoriul țării. Uh, nu sunt sigură că aceste cifre sunt uh, absolut exacte. Uh, dar pot să spun că există deplasări de populație, există refugiați uh, uh, pe termen lung, dar uh, fenomenul nu este enorm de mare. Însă, problema este că nu știm la ce ne putem aștepta în ceea ce privește fluxurile de populație astăzi. Nu știm dacă există posibilitatea ca și mai mulți oameni să părăsească țara De exemplu, atacuri sau uh, tensiuni etnice ar duce oamenii, uh, ar împinge oamenii să, să treacă granițele sau, din potrivă, presiunea uh, va scădea pe teritoriul um, țării. Știm însă trei lucruri. În primul rând, problema nu este creșterea nevoilor, problema este accesul la nord, în nord. De pe 22 ianuarie, când am fost eu în Mali, am uh, insistat să se acorde mai multă atenție posibilita- uh, asupra posibilității agențiilor umanitare să se deplaseze în nord și accesul s-a îmbunătățit, din fericire. Dar este în continuare crucial să se ofere mai multe oportunități pentru deplasările uh, de ordin umanitar, aceasta trebuie să fie o prioritate în Nord. În al doilea rând, știm că există amenințări noi. De exemplu, uh, um, explozive, explozivele improvizate și artizanale sunt o problemă Uh, care poate să oprească uh, circulația, uh, fluxurile de oameni, circulația oamenilor, dar și fluxul de bunuri și de ajutor umanitar. Nu trebuie să uităm situația din sudul țării. Aceste nevoi au crescut în sudul țării. Ce face Uniunea Europeană? Recapitulez. Comisia este uh, principalul organism care intervine cu ajutor umanitar în Mali. Până acum am oferit uh, ajutor umanitar în valoare de 93 de milioane de euro. Ultimele 20 de milioane au fost anunțate când am fost eu în Mali și în aceste 93 de milioane de euro am inclus și 15 milioane um, asistență de urgență din fondul de dezvoltare um, și pot să vă spun că mâine vom anunța încă două ajutoare în valoare de încă 22 uh, de, 22 de milioane și E foarte posibil uh, că va fi nevoie să oferim resurse suplimentare în următoarele luni. Aș dori să vă cer sprijinul în legătură cu rezerva pentru ajutorul de urgență, pentru că cu siguranță va trebui să facem apel la rezerva pentru um, ajutorul de urgență. Ce facem uh, cu acești bani? La ce folosim această finanțare? Uh, ajutăm uh, la acoperirea nivelurilor de bază ale refugiaților din Burkina, Niger și um, Mauritania. E vorba de apă, de adăpost și protecție avem, după cum am spus, există astăzi 167.000 de refugiați. Ajutăm ONG-urile să ofere uh, servicii de bază populației din nordul Mali, chiar și în condițiile cele mai dificile. Grație ajutorului nostru, 80% din uh, centrele de sănătate din nord continuă să funcționeze uh, de anul trecut, de când a început criza și după ce uh, apariția crizei a continuat uh, uh, furnizarea de apă la Tombuctu, am uh, oferit asistență uh, în alimente populației în nordul Mali, am oferit uh, servicii de bază pentru persoanele deplasate din, în, înspre sudul țării și suntem principalul actor care face eforturi pentru a face față malnutriției. 60.000 de copii care suferă de uh, malnutriție severă acută uh, sunt ajutați de noi. Uh, și nu e vorba doar de bani, chiar dacă banii sunt foarte importanți. Uh, echipa noastră umanitară colaborează cu ONU, cu ONG-urile, cu Crucea Roșie pentru a evalua nevoile, pentru a uh, spune care sunt nevoile și pentru a cere atenție pentru uh, a se obține ajutor umanitar. Uh, ce urmează? va trebui să asigurăm o tranziție de la ajutorul de urgență la reînceperea asistenței pentru dezvoltare și restaurarea guvernanței în țară, mai ales în nord. Am discutat uh, asta uh, cu miniștrii pentru dezvoltare uh, la Dublin săptămâna trecută. Colegul meu, comisarul Pibal, s-a anunțat deja că revenim la cooperarea pentru dezvoltare cu Mali și 150 uh, de milioane de euro sunt disponibili în acest sens, cu condiția ca un contract de um, reconstruire a structurii statale, a um, instituțiilor statului. Un element esențial al acestui contract uh, este uh, și reinstalarea serviciilor publice în orașe, la Tumbuctu, la Gao, uh, servicii care uh, au uh, fost stopate uh, dintr-o dată în uh, momentul în care nu mai, uh, guvernul nu a mai avut uh, control asupra Nordului. Avem un instrument de stabilitate tocmai pentru a ajuta autoritățile locale să reconstruiască structurile în nord și infrastructura. Uh, alături de comisarul Pibals încercăm să creăm o legătură între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare, programând uh, fondurile umanitare și diferitele părți ale fondului, fondurilor de dezvoltare cu obiectivul de a folosi prezența ONG-urilor și organizațiilor umanitare pentru a accelera uh, restaurarea serviciilor publice. Uh, pot să vă spun că uh, avem un parteneriat, am avut un parteneriat pentru tranziție de succes în Côte d'Ivoire, tocmai pe baza acestui principiu, adică folosind prezența locală a organizațiilor umanitare pentru a oferi nu doar ajutor de urgență, pentru a salva vieți, dar și pentru a face tranziția spre dezvoltare. Și această legătură critică, din punctul de vedere al dezvoltării, va, va permite astfel uh, relansarea dezvoltării. Ați uh, auzit uh, uh, lucruri îngrijorătoare în legătură cu situația drepturilor omului. Uh, au avut uh, loc crime Uh, de uh, de răzbunare. Am discutat cu primul ministru tocmai despre asta, am spus că Uniunea Europeană dorește să ajute uh, pentru monitorizarea situației drepturilor omului și și dorește să prevină situația în care uh, tensiunile etnice ar deveni uh, o rană în plus, uh, o problemă în plus în nordul țării. Cu ocazia acestei vizite uh, am învățat multe despre Mali, am înțeles multe lucruri și uh, există tensiuni între tuaregi, arabi uh, și diferitele grupuri etnice. Tensiuni care riscă să creeze noi probleme dacă nu se acordă atenția cuvenită acestor, uh, aceste situații. În Nord uh, s-au uh, comis uh, fapte groaznice, dar acesta nu este un motiv pentru a comite noi crime. Noi, europenii, suntem mândri de faptul că uh, pentru noi respectarea dreptului umanitar internațional face parte din misiunea noastră de formare a armatei maliene și mm, formau armata maliană nu doar pentru a putea lupta, dar și pentru a-i proteja pe civili, pentru a le respecta drepturile omului. În încheiere doresc să spun că suntem determinați, suntem hotărâți să rămânem implicați. Sperăm că și Franța uh, își va, va evalua prezența, își va reevalua prezența, va reevalua situația. Situația s-a îmbunătățit mult, dar uh, Franța nu și-a terminat misiunea. Uh, sperăm că nu se va retrage în mod prematur, uh, uh, sperăm că ne va ajuta la restabilirea uh, unei uh, situații normale în țară. Tensiunile uh, care există de sute de ani uh, nu pot fi rezolvate și uitate foarte rapid. Deci trebuie să investim energie într-o reconciliere reală reală între nord și sud, dar care va fi cu siguranță un proces de durată. Deci investiția noastră de energie va fi una pe termen lung. Să nu uităm uh, nici celelalte țări din Sahel. Continuăm să cooperăm cu acestea. După cum știți, am uh, lansat o uh, inițiativă pentru uh, așa numită inițiativă Agir Sahel uh, pentru a sprijini uh, stabilitatea în această regiune. Contăm, bineînțeles, uh, foarte mult pe sprijinul dumneavoastră al Parlamentului pentru acest angajament pe termen lung al, Uniunii, al Uniunii Europene în Sahel. Acum să vorbesc despre Siria, unde, din păcate, lucrurile s-au înrăutățit de ultima dată când am discutat despre această situație pe 18 decembrie. Când am apărut în fața dumneavoastră, existau 840 de mii de refugiați, am ajuns la 830 de mii de refugiați acum, după 600 de mii în decembrie. Deci vom ajunge la un milion de refugiați foarte curând în acest ritm. este o situație rea pentru cei care trebuie să se refugieze și pentru vecinii Siriei, însă problemele continuă în Siria, unde luptele îngreunează extrem de mult acordarea de ajutor celor vulnerabili care deja au fost foarte slăbiți. Ceea ce vedeți pe harta de pe ecran sunt locațiile unde putem să acordăm ajutor și asistență pe bază uh, regulată, uh, acolo unde există succese, dar și uh, probleme și uh, zonele unde practic nu avem acces. Cu verde, zona unde avem acces nerestricționat, din păcate zona este uh, foarte mică și în scădere. Cu galben vedeți uh, zonele unde avem acces temporar, însă nu în mod sistematic și cu roșu zonele unde a fost foarte dificil să avem acces. Există anumite inițiative, însă foarte limitate. Așadar, uh, acest lucru înseamnă că nu, ajunge, nu ajung suficiente ajutoare la oamenii din Siria și asta îi face pe cetățeni să fugă, să traverseze frontiera. Însă, vreau să vă mai spun că, pe cât de dificil ar părea, încă situația nu este imposibilă. Câteodată auzim declarații cum că ajutorul și asistența are loc doar în, se, în teritoriile controlate de guvern. Nu este adevărat. Vă dau trei exemple. Trei exemple după, cum, în legătură cu finanțarea asistenței în zone controlate de rebeli. În 31 ianuarie, UNICEF și premier au uh, trimis uh, pături și alte produse celor din zona Tal Biser, din provincia Homs. UNHCR a ajuns și uh, în zonele controlate de rebeli din Alep. Au uh, livrat 50.000 de pături și 50.000 de corturi, și, precum și alte materiale. De asemenea, cinci avioane, avioane au ajuns în Latakia, nu știu dacă puteți vedea unde este Latakia, și un convoi de opt camioane în Azaz. O convenție încheiată cu guvernul și opoziția în același timp. Uh, lucru foarte dificil, însă s-a putut realiza. În 16 februarie, o misiune ONU interagenție a livrat materiale uh, unor, unor refugiați în număr de 6.000 într-o provincie controlată de rebeli și ajutoarele continuă să uh, ajungă pentru 25.000 de persoane. În al treilea rând, finanțăm un ONG care ajută 50.000 de persoane care au rămas prinse în taberele din Atbeh, um, la granița cu Turcia, dar în interiorul Siriei. Și suntem pregătiți să facem mai mult dacă statele vecine vor permite partenerilor noștri să facă mai mult. Nu este însă ușor. Colaborăm îndeaproape cu Libanul, cu Iordania și cu Turcia. M-am întâlnit cu minist- ministrul pentru afaceri sociale turc și am discutat cum putem crește asistența europeană, ce poate face Turcia pentru a facilita accesul nostru la populația siriană din Turcia. Am făcut o sugestie de ce să nu înființăm o nouă tabără finanțată de Europa, în care să fim implicați de la început și să ni se permită să folosim propriile noastre canale pentru transport, uh, ONG-urile internaționale, așadar, care sunt partenerele noastre. Am avut un succes foarte amar în Cuveit, la conferința donatorilor. Succes pentru că conferința a solicitat 1,5 miliarde de dolari pentru următoarele șase luni. Un succes amar, succes pentru că am obținut acest, această sumă. Succes amar însă pentru că este vorba de o criză care poate să ia sfârșit doar prin mijloace politice și sfârșitul încă nu se întrevede. Uniunea Europeană s-a angajat cu 272 de milioane de euro și la conferința din Cuveit uh, a fost angajamentul cel mai mare și un angajament pentru Europa uh, din partea Comisiei și a statelor membre împreună. După aceea, Regatul Unit, Italia, Suedia și Germania au, dat, au făcut cele mai multe mari angajamente, însă și alte state au contribuit uh, dând dovadă de susținerea Europei. Asta pe lângă 323 de milioane pe care deja le-am angajat și în mare parte deja transmis. Dar chiar și cu aceste 600 de milioane de euro nu va fi de ajuns. În lunile viitoare va trebui să avem în vedere o creștere a sumelor de asistență destinate Siriei. Și aici ajung la o idee foarte simplă și critică. Uh, să nu politizăm ajutorul umanitar. Dacă se trage către ambulanțe și convoaie de transport, uh, aceste acțiuni se vor înrăutăți dacă acțiunile de ajutor vor fi percepute ca venind din partea unei anumite orientări politice. De aceea, trebuie să spunem, să fim foarte precauți, să nu spunem că ajutăm opoziția sau guvernul. Trebuie să ne păstrăm neutralitatea, imparțialitatea și independența. Doar în acest fel putem salva mai multe vieți. Un lucru extrem de important pe care îl am în vedere în fiecare zi, pentru că nu se întrevede, după cum spuneam, o soluție politică. Ajutorul umanitar deocamdată este insuficient, însă este singurul lucru pe care îl putem face și nu ar trebui să-l periclităm politizând situația. Este foarte clar că o politizare nu va ajuta pe nimeni, nu va contribui decât la pierderea singurei oportunități pe care o avem pentru a-i ajuta pe oamenii de acolo. Angajații, angajații noștri au lucrat zi și noapte pentru a face posibil ca Europa să acționeze. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc, doamnă comisar. Vom da cuvântul acum eurodeputaților prezenți. Voi începe chiar eu cu o întrebare legată de situația refugiaților interni și în special a fetelor care sunt constrânse să se prostitueze pentru a supraviețui. Mai aveți date în legătură cu această situație. După aceea vă grupăm, o să vă grupez câte trei. Eh, dau cuvântul acum domnului Berman. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar eh, Gheorgheva, Cristalina, pentru această relatare foarte grăitoare în legătură cu situația din Mali și din Siria. Parlamentul European admiră foarte mult și mulțumește pentru munca umanitară întreprinsă în numele nostru pentru cetățenii din Mali și din Siria. Și suntem foarte mândri. Însă, după cum spuneți, nu este ușor să se rezolve situația de securitate incertă din nordul Mali. Săptămâna trecută am fost la Washington și am discutat, am discutat cu mulți eh, reprezentanți ai USAID, eh, cu reprezentanții ai Băncii Mondiale și, a, eh, și cu Johnny Carson, care este fost ministru, ministru în Departamentul de Stat. Este, și am ajuns la următoarea concluzie. Este extrem de important ca țara să rămână unită, să se reinstaureze autoritatea în nordul statului și, bineînțeles, după aceea să ajungem la o perspectivă de dezvoltare care să nu includă frustrarea și după aceea o divizare a statului. Nu știu exact în ce măsură credeți că va exista pe termen scurt posibilitatea de a reinstaura guvernul sau administrație centrală în Bamako, cu toate că nu este uh, portofoliul dumneavoastră, ați discutat cu ministrul interimar, așadar probabil că aveți o anumită idee. Sper că vom putea să îi ajutăm pe Marieni să își organizeze alegeri în 2013, pentru că acestea reprezintă o precondiție pentru uh, redemararea uh, ajutoarelor și asistenței. Uh, Statele Unite nu pot să acorde asistență umanitară în cazul unei lovituri de stat conform legii. Așadar, puteți să ne vorbiți despre uh, dacă vorbim despre legătura dintre asistență și dezvoltare, uh, se poate vorbi doar în cazul în care dezvoltarea are loc. Al-Qaeda se pare că a fost decapitată în estul Africii, însă continuă să acționeze în Sahel și trebuie să fie uh, decapitată propriu-zis. Vom lua încă o întrebare. Îi dau cuvântul acum domnului Martinez Martinez. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, nu este o întrebare, dar aș dori să spun ceva care să se menționeze în procesul verbal. Am avut un prânz de lucru cu doamna Strifler, doamna de Kaiser, domnul Görens și eu cu prim-ministrul Mali și cu alți colegi europarlamentari și uh, vreau să vorbesc aici despre satisfacția și mulțumirea pe care a exprimat-o primul ministru în legătură cu acțiunile Uniunii Europene. Am fost de asemenea la Santo Domingo la conferința regională a Uh, adunării ACP și un punct foarte uh, pregnant a fost uh, situația din Haiti. Și am avut și aici satisfacția și emoția de a auzi vorbindu-se în mod foarte favorabil despre munca dumneavoastră, doamnă comisar, Și este foarte bine să auzim asemenea lucruri uh, care erau aceleași pe care le auzeam de la ambasadorii noștri. Uh, bineînțeles că avem și un ambasador în Santo Domingo și nu a vrut să se implice foarte mult în uh, ceea ce ținea de Haiti. Vreau să vă mulțumesc așadar încă din nou, însă din nou și să vă relatez emoția cu care primim aceste laude adresate dumneavoastră și muncii dumneavoastră. Și ne-am bucurat foarte mult când uh, s-a vorbit cu foarte mult uh, respect despre munca depusă în cazul Haiti și despre acțiunile și deciziile Parlamentului European. Mulțumim! Are cuvântul acum din nou doamna comisar. Începând cu întrebarea dumneavoastră. Este într-adevăr vorba de o problemă destul de gravă acolo unde există refugiați interni și tabere. Protecția reprezintă o problemă. Cei care suferă cel mai mult sunt femeile. Cele care suferă cel mai mult sunt femeile. Acest lucru se vede în fiecare tabără și oricât ne chinuim să facem, din păcate în uh, Siria uh, auzim povesti, povești despre tinere fete care sunt măritate, de fapt vândute unor oameni bogați și auzim și despre prostituția forțată. În munca noastră încercăm, bineînțeles, întotdeauna să finanțăm mai multe măsuri de protecție, măsuri care să asigure siguranța celor vulnerabili uh, de la uh, gândirea taberei respective și până la rolul acordat femeilor. Însă ar fi o minciună să spunem că nu există în continuare probleme și trebuie într-adevăr să discutăm despre această temă în mod onest. Singura, cea mai bună modalitate de a ajuta femeile din tabere este să creăm programe care să le permită o ocupare demnă. Pentru că le dă demnitate, le transformă în membrii valoroși ai societății. În Burkina, când am fost acolo cu ministrul francez, am aflat ceva foarte important despre femei, femeile toarege. Ele sunt cele care muncesc cel mai mult în familiile lor, asta știam de dinainte, însă ceea ce nu știam este că cel mai rău lucru atunci când sunt în uh, tabere, dacă nu pot să lucreze, atunci dau un exemplu prost fiicelor lor. Femeile ne-au rugat să le ajutăm să le învețe pe fetele lor să muncească, pentru că altfel nu vor putea să um, supraviețuiască în societatea lor când se vor întoarce. Îl văd pe colegul cu care au călătorit cu mine, cu mine, Kim, și am promis să lucrăm pentru a crea uh, produc, anumite ateliere de artizanat. Uh, și de ce este dificil acest lucru? Pentru că este o activitate de care nu depinde supraviețuirea și, pe de altă parte, depinde Și aș mai adăuga un lucru pe refugiații din Mali. Este vorba de populații mobile, în orice caz, populații nomade, pentru care este foarte ușor să uh, se deplaseze. Aceștia s-au deplasat peste graniță în Burkina, o țară săracă, în Niger, Mauritania, ambele state sărace. Acolo, ă, ceea ce facem noi este corect din punct de vedere moral, adică îi ajutăm pe refugiați, însă prin crearea de ă, școli ă, creăm un stimulent pentru ca acești refugiați să rămână acolo. Așadar, când mă gândesc la Mali, și asta am discutat astăzi cu echipa noastră, este foarte important să avem o abordare integrată pentru returnarea acestor persoane pentru a ne asigura că în Mali condițiile să fie la fel de bune ca și în tabere. Așadar, atunci când uh, refugiații sunt în tabere, să ne asigurăm că există demnitate și să protejăm pe cei mai vulnerabili și în special pe femei. Însă, în același timp, cel mai bun lucru este să creăm condiții bune pentru revenirea acestor persoane, pentru ca refugiații să nu rămână în tabere foarte mult timp. Domnule Berman, eu sunt relativ optimistă că vor avea loc alegeri în Mali în iulie, probabil iul, în 31 iulie. Aceasta a fost data stabilită. Alegerile respective Sper că vor avea succes și vor reda încrederea în statul Mali. Munca însă va fi atunci la transformarea alegerilor în instituții credibile. Mali a fost uh, afectată extrem de negativ de lovitura de stat. Uh, președintele a trebuit să fugă, și un mic grup de ofițeri încă mai dețin o putere nelegitimă. Lovitura de stat a însemnat că s-au jefuit birourile guvernamentale, s-au ars arhive, au fost uh, furate computerele oficiale. De asemenea, în lovitura de stat, cei care au fost în poziții de autoritate nu mai au niciun fel de șef, niciun fel de autoritate pe lângă capitanii din armată. Când i-am întrebat cine va fi președintele statului Mali, nu apare un lider foarte clar. Deci, sunt destul de încrezătoare că guvernarea va fi restaurată, însă trebuie să ne gândim după aceea la un proces pe termen lung de constituire statală, mult după alegeri. De asemenea, trebuie să fim pregătiți ca alegerile să aducă la putere oameni care să aibă nevoie de mai multă susținere pentru a uni țara. Nu știm cine va fi președintele, însă acesta, în mod sigur, va avea nevoie de susținere pe termen lung. Mulțumesc pentru recunoașterea uh, muncii din Haiti. Am fost acolo la a treia aniversare și am plecat de aici așteptându-mă să fie groaznic, pentru că tot ce apare în mass media despre Haiti este negativ. Însă, spre surprinderea mea, este mai bine, poate, uh, poate așteptările mele erau foarte scăzute, însă a fost mai, mai bine decât mă așteptam. Din două puncte de vedere, s-a făcut mult mai mult pentru a se uh, redresa um, situația după cutremur. Din 1,6 milioane de persoane care au rămas fără locuință, 1,4 milioane au, au acum un acoperiș deasupra capului. Și acționăm și facem mult mai multe împreună cu Comisia, uh, ajutoare umanitare și dezvoltare legate. Am văzut acolo în mod foarte impresionant cum acționează aceste două elemente. Care este cheia pentru schimbare? Ca deseori în viață, cheia o reprezintă oamenii. Avem un ambasador fantastic, un om care s-a implicat complet în munca sa și avem o uh, femeie care este în uh, responsabilă de programul umanitar. Ei colaborează foarte bine de la reabilitarea Uh, zonelor defavorizate până la uh, reconstruirea zonelor afectate uh, și reconstruirea vine mână în mână cu educația și sănătatea. Am văzut șase proiecte de luptă împotriva holerei și m-am întors bucuroasă. Haiti este un caz în care donatorii sunt de vină pentru că am ajuns acolo cu sume foarte mari de bani, 10 miliarde de dolari, de exemplu, într-un stat care nu are instituții care să poată să absorbă asemenea sume. Așadar că, bineînțeles, trei ani mai târziu, în, aceste instituții însă se con, încă se construiesc. 10 miliarde de dolari nu pot să fie absorbiți în, într-un asemenea mediu, deci proiectele avansează lent. Însă, este vorba și de așteptările noastre nerealiste. Este foarte ușor pentru donatori să spună că mm, situația nu avansează suficient de repede, deci banii trebuie să fie uh, reținuți. Este un proiect de 30 uh, de ani și nu de 5 ani, dacă vrem să fim serioși. Chiar așa vom continua cu domnul Görens. Aveți cuvântul. <clears throat> Foarte președinte. Aș dori și eu să salut uh, prezența doamnei comisar în cadrul Comisiei noastre de dezvoltare. Nu aș adăuga nimic la, nimic la ce ați spus uh, despre situația din Mali și din uh, Siria, însă aș dori să vă transmit câteva mm, îngrijorări, câteva preocupări. Progresele înregistrate în Mali Mm, pentru a ajunge la stabilitate au fost atât de rapide încât uh, pun uh, întrebări. Ne întrebăm care va fi situația. Mă întreb dacă teroriștii uh, care trebuiau vânați au dispărut de pe planetă. Bineînțeles că nu e așa am așa o senzație de deja vu. În Afganistan, tot așa s-au înregistrat succese militare foarte rapide la început și apoi după ce teroriștii și-au uh, revenit, ne-au uh, creat probleme aproape imposibil de depășit. Și uh, încă durează situația de ani de zile. Riscul cu astfel de situație constă în faptul că agenții de cooperare care acționează sub auspiciile Uniunii Europene sau ai statelor membre riscă să fie uh, expuși la astfel de pericole încât să nu mai dorească să meargă acolo. E o sursă de îngrijorare pentru mine. Sper că nu se va verifica această ipoteză în orice caz. Aș dori să fac și un comentariu acum și aici uh, sunt uh, de acord cu laudele care v-au fost uh, adresate. Uh, în ce privește acțiunea departamentului dumneavoastră și a dumneavoastră personal și uh, cred că avem de-a face cu un adevărat test, având în vedere natura evenimentelor. Uh, care uh, pun la uh, încercare uh, imparțialitatea acțiunii dumneavoastră. Această imparțialitate va permite să acționați și să țineți uh, cont de, uh, de interesele tuturor părților uh, uh, implicate în acest conflict. Nu se verifică doar pentru Siria, ci și peste tot și cred că este foarte important și aici înțeleg uh, foarte bine că în cadrul Uniunii Europene departamentele legate de politica externă a Uniunii Europene trebuie să comunice. Dar există și limite la această cooperare și aceste limitele, limite se opresc uh, acolo unde uh, pornesc uh, pericolele care ar putea să pună în pericol sau sub semnul întrebării imparțialitatea dumneavoastră. Aș dori să îmi um, spuneți dacă am dreptate, dacă instanțele la care mă refeream acceptă acest mod de a vedea lucrurile și, în fine, Felul în care Europa uh, face față acestor crize e în contradicție neplăcută cu imaginea pe care ar uh, dori să o aibă în urma dezbaterilor cu privire la cadrul financiar multianual. Europa e mai bună decât reputația ei și dacă nu reușim să avem suficiente fonduri la uh, nivel european, statele membre care uh, răspunde acest cadru financiar multianual, care va priva departamentul dumneavoastră și al uh, domnului Pibalx, uh, Uh, de sume foarte importante pe viitor. Mă întreb dacă aceste state membre care răspund de uh, situația la care mă refeream la nivel european, uh, Mă întreb dacă aceste state membre sunt gata să depună, efort, eforturi susținute pentru a-și respecta angajamentele luate în cadrul consensului european cu privire la acțiunea umanitară ceea ce nu trebuie, deci ce nu se face la nivel european, trebuie compensat prin eforturi de finanțare și mai importante la nivel național. Mă bucur că spuneți că intenționați prin fondurile de care disponeți, dar și uh, apelând la fondul celor 27 de state membre, intenționați să finanțați acțiunile dumneavoastră. Deci această uh, chestiune politică trebuie lămurită, e foarte importantă pentru noi, felul în care statele membre vor face față acestor angajamente pe care trebuie să și le asume în cadrul competențelor uh, partajate. Nu cred că ar trebui să fie eschivări posibile și Cred că acesta este rolul nostru al Comisiei Parlamentare care se ocupă de uh, exercitarea controlului, dar și de uh, impulsurile politice atât de necesare. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Deva acum. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Când uh, Mm, auzim ce face Comisia numele nostru și numele cetățenilor europeni, câteodată, foarte rar trebuie să spun, uh, ne putem îndri cu ce face Comisia. Și tot ce ni s-a spus acum, uh, cred că ar trebui să fie un motiv de mândrie pentru noi, respectiv faptul că mm, cetățenii europeni și contribuabilii europeni îi ajută pe cei care au nevoie, pe persoanele cele mai uh, vulnerabile, atât în Mali cât și în Siria și aș dori să salut uh, acțiunea uh, oficiului ECO, a uh, direcțiilor gen uh, generale pentru ajutor uh, umanitar, pentru activitatea lor depusă pentru a salva, pentru a cruța vieți omenești. Poate că e vorba de persoanele cele mai vulnerabile de pe planetă. Dar când ne uităm uh, pe ansamblu și nu doar din perspectiva umanitară, încep să mă întreb ce naiba facem noi. Pentru că în Mali am impresia, așa cum spunea și domnul Gorenț înainte, că uh, aceste tactici de uh, gherilă vor, începu cu, uh, cu, vor începe cu un nou uh, jihad foarte robust, foarte puternic și care vor, va crea o uh, instabilitate și va împiedica pe oameni să se uh, mute și uh, nu se va crea un uh, mediu uh, stabil pentru dezvoltare. Aș dori să vă întreb care este răspunsul dumneavoastră la această uh, enigmă. Vin uh, teroriștii din deșert, omoară, ucid, uh, fac uh, foc și pară și apoi dispar. Care este soluția la astfel de acțiuni din partea noastră? Ne-am confruntat cu această problemă și în Afganistan. Suntem în Afganistan deja de câțiva ani buni și um, dacă facem un calcul simplu, am cheltuit 3700 de euro pentru fiecare cetățean afgan în parte de când au început uh, problemele. Având în vedere că PIB-ul afgan pe, loc de, pe, pe uh, locuitor este cam de 600 de dolari, deci cam 500 de euro, ne dăm seama că am cheltuit de 6 ori, de 7 ori venitul lor uh, anual. Și care este rezultatul? Părăsim această țară lăsând-o în ghearele tali- talibanilor. Mă întreb de ce am mers acolo. Deci avem nevoie de o înțelegere globală a acțiunilor noastre și a scopului nostru. Cheltuim, am cheltuit sume imense în Afganistan, mă întreb în ce, în ce scop. Ce intenționăm să uh, obținem în Mali dacă nu avem o abordare holistică, globală, cuprinzătoare. Bineînțeles că contăm ca actori umanitari, dar uh, ajungem la o, uh, un impas. Apoi și în Siria uh, încercăm să facem tot ce putem pentru a ajuta pe cetățenii uh, Um, sirieni. Comisia a spus că 600 de milioane de euro vor fi cheltuiți pentru apă, hrană, uh, condiții sanitare și așa mai departe. Aș dori să știu ce fac și arabii. Uh, ca, ce face Arabia Saudită, uh, țara cea mai bogată? Ce face Qatarul? Ce face Cuveitul? Ce fac aceste țări? De ce întotdeauna bietul contribuabil european trebuie să plătească uh, oalele sparte. Aș dori să primesc răspunsuri la aceste întrebări. Mulțumesc, domnul Cortes Lastra, și după aceea vom da din nou cuvântul doamnei comisar. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Doamna Gheorgheva, și eu aș dori să vă felicit pentru tot ce ați făcut. Cu toții ne mândrim uh, de tot uh, ce se face în acest domeniu. Deci ne mândrim cu ce faceți dumneavoastră. Eu tocmai m-am întors din Columbia, care are uh, numărul cel mai mare de persoane strămutate. Aș dori să vă pun o întrebare uh, despre Mali însă. Ați vorbit despre Uh, calcule care se fac și faptul că trebuie să uh, trimitem uh, inspectori acolo care să evalueze, să monitorizeze situația drepturilor omului în Mali. Aș dori să știu care este răspunsul pe care l-ați primit în urma derulării acestor anchete sau acestor, acestor inspecții? Aș dori să știu dacă inspectorii au constatat încălcări grave ale drepturilor omului într-o situație de conflict. Și în legătură cu Siria, aș dori să vă mai pun o, o întrebare. Ați spus că acest conflict ă, probabil că se va prelungi în timp. Acestea fiind spuse, aș dori să știu dacă avem ă, reuniuni de coordonare, de planificare cu ONU, cu Crucea Roșie, dacă încercăm să vedem cum putem să acționăm uh, în comun, astfel încât uh, numărul de persoane strămutate să nu se dubleze, să nu crească de la un milion la două milioane. Și aș dori să avem, uh, dacă avem și coordonare în ce privește taberele de refugiați. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor uh, pentru întrebările adresate și pentru remarcele făcute. Uh, domnului Gărenț aș dori să-i spun că sunt de acord cu dumneavoastră în ce privește faptul că victoria militară din această lună e partea cea mai ușoară, nu e ușoară, dar uh, în termen relativ este victoria cea mai ușoară. Dar menținerea, asigurarea securității pe termen lung e o chestiune mult mai uh, dificilă și mai îndelungată. Avem de-a face cu o zonă în care de ceva timp încoace uh, Uh, comerțul cu droguri, uh, răpirile, au uh, reprezentat un comerț destul de profitabil și au generat resurse financiare foarte importante pentru acești extremiști ca să le permită să uh, trăiască, să supraviețuiască destul de bine, destul de mult. Și acum e foarte greu să trecem la capitolul următor. Uh, mi s-a spus, uh, am aflat uh, povești despre persoane care uh, primeau 10.000 de euro doar pentru a transporta un camion cu droguri dintr-o parte în alta a țării. Deci, cum poți să convingi această persoană să treacă de la comerțul cu droguri la agricultură, de exemplu. N-ai cum să concurezi cu cu astfel de ofertă. Deci, acestea fiind spuse, Uh, chiar dacă campania noastră militară e uh, încununată de succes, ea nu va eradica extremi, extremismul. Și cred că de aceea este cu atât mai importa, important să depunem eforturi pentru a uh, construi uh, capabili, deci capacitatea uh, guvernului uh, malian, a armatei maliene, dar trebuie și să fim realiști în legătură cu felul în care cooperarea pentru dezvoltare poate evolua. Ce se poate face, ce nu se poate face. Nu cred că ar trebui să repetăm greșeala din Haiti. Am uh, ridicat uh, bara uh, foarte sus și după aceea am, ne-am manifestat dezamăgirea pentru că așteptările noastre nu au fost încununate de succes. Nu am o rețetă minune pentru că uh, situația din Mali este specifică, pentru că avem uh, organizații umanitare care trebuie să fie uh, finanțate din resurse pentru dezvoltare, pentru că asistenții umanitari sunt mai bine pregătiți pentru a activa într-un astfel de mediu uh, în care domnește uh, nesiguranța, de exemplu. Și aceasta este o, o valoare, e un activ pentru următoarele luni și poate chiar pe următorii ani. Apoi, în legătură cu problema imparțialității. Tocmai din acest motiv este atât de importantă, pentru că vorbim de o prezență continuă într-un mediu care probabil că va fi marcat de suișuri și coborâșuri și aceasta pentru o perioadă destul de lungă. Ehm, la Comisie și la Serviciul pentru Acțiune Externă se înregistrează progrese. Încercăm să definim roluri, răspunderi, felul în care putem să cooperăm. Situația trebuie să vă spun că s-a îmbunătățit de-a lungul timpului. Avem acum un cadru conceput și apoi se iau și uh, măsuri concrete uh, Uh, în acest cadru, care eforturi se fac în mod colegial, în, mod, uh, în, în, în spiritul cooperării. Avem acest tip de cooperare în care definim rolul agenților umani, actorilor umanitari, să vedem unde trebuie să intervină și unde nu, de exemplu. Și de aici decurge această uh, nevoie a imparțialității. Deci, eu sunt foarte optimistă în legătură cu faptul că situații precum Mali și Siria ne vor permite să tragem învățăminte care vor fi foarte importante pentru, pentru viitor, pentru felul în care uh, uh, acordăm ajutor umanitar în încercarea de a asigura uh, stabilitate politică. În ce privește negocierile privind cadrul financiar multianual, evident că nu am căderea să Uh, mă antepronunț uh, în ce privește rezultatele. Comisia a făcut o propunere, noi considerăm că e o propunere bună. Statele membre au uh, venit cu o propunere alternativă, diferită. Acum au loc negocierile cu Parlamentul. Însă sper că vom vedea, vom constata că la sfârșit, până la urmă se va recunoaște rolul ajutorului asistenței umanitare în într-o lume care este tot mai instabilă și uh, mai uh, riscantă și când se va trage concluzia finală să ne dăm seama că avem uh, capacitatea, competențele, dar și resursele în uh, Europa pentru a ne continua activitatea. Și vă mai pot spune ceva. E foarte important să uh, încurajezi statele membre să meargă mai departe, pentru că atunci când Comisia uh, va interveni în crize foarte dificile, întotdeauna Uh, și Europa face cumva un pas înainte. Deci, nu cred că ar trebui să compensăm pentru faptul că statele membre nu-și fac treaba, ci că ar trebui să ne mobilizăm cu toții pentru a face tot ce e necesar. Iar în ce privește cei 0,7%, cred că nu facem totul pentru a explica opiniei publice de ce este în interesul nostru să ne respectăm acest angajament. Și cred că e foarte important pentru noi toți ca cetățenii europeni să înțeleagă de ce, chiar atunci când ne confruntăm cu dificultăți uh, acasă, să ne respectăm aceste, acest angajament. Uh, lucrurile se vor, îmbotăți, se, se vor înrăutăți în Europa uh, dacă nu ne respectăm angajamentul, pentru că lumea va fi răvășită de uh, războaie și vom avea piețe mai puține pentru bunurile noastre și, de asemenea, vom fi obligați să avem de face cu situații foarte instabile. Dar e o altă dezbatere filozofică aproape. Aș dori însă să vă rog pe dumneavoastră Parlamentul să vă folosiți competențele pe deplin, mai ales în domeniul pe chestiunea flexibilității. Pentru că putem folosi mai bine banii dacă avem capacitatea de a ne ajusta deciziile noastre de finanțare. Uh, colegii uh, de la dezvoltare uh, sunt mai, au o marjă de manevră mult mai mare decât noi în domeniul umanitar. Aveți dreptate, dar cred că e foarte important. Da, domnul Gheret, o, câteva cuvinte. Uh, mesajul politic, doamna președinte, doamna Sifler, domnule Gheorenț, nu dumneavoastră v-am dat cuvântul. Treceți înaintea tuturor. Nu, domnule Gheorenț, doar apropo de ce spunea doamna comisar. Vă rog, Consiliul European Consiliul European nu-i pasă de uh, Parlamentul European și nici de Comisie. Și cred că mesajul nostru uh, Uh, al Comisiei noastre și a Parlamentului în general este să spunem Consiliului European că nu trebuie ca Consiliului să nu-i pese nici de acțiune umanitară și de dezvoltare. Iată care este mesajul politic. Ne confruntăm cu o problemă politică extrem de gravă care pune sub semnul întrebării chiar credibilitatea Uniunii Europene. Eu nu vreau să seamăn uh, uh, zizanie între instituțiile noastre, dar aș dori să uh, reamintesc Consiliului consensul pe care l-au semnat înainte. Toată această poveste legată de flexibilitate, Van Rompuy, Barroso, fiecare a venit și ne-a făcut discursul său frumos, sunt povești de adormit copiii. Noi nu mai credem în aceste povești. Această flexibilitate nu soluționează lipsa banilor suntem uh, foarte departe de realitate și cred că din plenul comisiei noastre asta ar trebui să fie mesajul. Nu am de gând uh, să spun că nu este în interesul Uniunii Europene uh, să uităm angajamentele noastre față de restul lumii. Este evident, observ acest lucru în călătoriile mele, că reputația este esențială. Da, deci sunt absolut de acord cu dumneavoastră, dar în legătură cu flexibilitatea, bineînțeles, cel mai bine ar fi să avem mai mulți bani și mai multă flexibilitate, evident, dar cred că trebuie să luăm foarte în serios flexibilitatea. Toată viața m-am uh, chinuit uh, să folosesc cât mai bine resursele financiare. Când m-am mutat de la Banca Mondială la Comisie, uh, am fost frapată de rigiditatea cu care Um, ne folosim resursele și cât de evidente sunt consecințele negative asupra efectelor uh, cheltuirii banilor, noștri din cauza acestei rigidități. Deci eu încerc să fac lucrurile cât mai bine pentru Uniunea Europeană. Pentru a trece acum la observațiile domnului Deva în legătură cu abordarea completă uh, și ce fac țările arabe. Evident, nu noi, cei din comunitatea umanitară, trebuie să fim în linia întâi în planificarea militară sau în acțiunea politică. Nu este asta treaba noastră, dar este treaba noastră să spunem că dacă permitem o retragere rapidă dacă treaba nu este terminată din punctul de vedere al securității, acest lucru le aduce și mai multe suferințe din punct de vedere umanitar. În legătură cu țările arabe, cu Cuveitul a reacționat rapid. Uh, Arabia Saudită a propus, a promis 300 de milioane. Cuveitul a promis 300 de milioane, Emiratele Arabe Unite au promis 300 de milioane și uh, se țin de cuvânt. Deci, felicită felicit aceste țări pentru angajamentul lor, dar atmosfer, atmosfera din Cuveit uh, a fost una foarte sobră. Am, aș fi așteptat uh, să se facă tot felul de uh, Uh, discursuri politice, dar n-a fost așa. Toată lumea s-a confruntat pe situația umanitară care este atât de proastă. Și trebuie să creeze însă o cultură în rândul donatorilor uh, a transparenței. Dorim ca donatorii să facă și mai multe. Eu uh, acum cer uh, ONU, uh, organizației uh, OCHA, Uh, să uh, convoce o nouă conferință pentru uh, promisiuni de ajutor umanitar, pentru a face și mai multe. Acum. Um, următoarea întrebare se referea nu strict la o chestiune umanitară. Într-adevăr, am făcut oferta noastră de a ajuta autoritățile din Mali Ehm, prezența ONU a crescut puțin, dar eu cred că eh, trebuie să se facă mai multe. Deci sperăm că autoritățile maliene eh, vor fi mai deschise pentru a permite instalarea unei echipe mai mare de monitorizare a drepturilor omului. Deocamdată, această echipă este încă foarte mică, cu capacități foarte limitate în legătură cu coordonare, cu uh, coordonarea în legătură cu situația din Siria. Suntem în contact constant cu alte părți. Uh, serviciul nostru, ECO, uh, alături de Liga Arabă și ONU OCHA, am creat așa numitul Forum Umanitar pentru Siria, care se va întâlni mâine la Geneva și uh, a avut loc uh, șapte întâlniri a acestui forum și acolo discutăm ce e de făcut și cum acoperim nevoile. Ne coordonăm uh, pe teren, Ecostaff participă la acest exercițiu de coordonare în mod foarte activ. Dar este foarte dificil. Pentru că se schimbă condițiile. Uh, coordonarea este, coordonarea este dificil de realizat și cu opoziția și cu guvernul, pentru că uh, condițiile se schimbă în fiecare zi. Dimineața poate să uh, există un acces și după masa să se tragă asupra echipelor umanitare. Deci este un mediu foarte periculos. Mai sunt patru întrebări de pus. Și um, în patru minute, deci foarte pe scurt, un minut maxim, are doamna Montner. Vă rog. Mulțumesc. Da, uh, foarte puțin, un minut. 60 de secunde. Uh, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră. Aș uh, dori să vorbesc despre Siria și zonele ocupate de rebeli. Uh, încă avem probleme enorme acolo. Crucea Roșie nu obține rezultate echivalente în zonele controlate de rebeli ca și în zonele controlate de Assad. Nu cred că ar fi o idee bună să um, Uh, cooperăm uh, cu rebelii, uh, cred că trebuie să acționăm cât de repede. Știu că Médecins Sans Frontières este o organizație prezentă pe teren, putem să o ajutăm. Ce poate să facă Crucea Roșie pentru ca acțiunea sa să fie mai echilibrată? Eu cred că se pot face mai multe. Nu spun că trebuie să ajutăm direct rebelii, dar avem o problemă. Kaiser? Doamna de Kaiser are cuvântul. Merci, madame. președinte. Am... Împărtățesc și eu uh, uh, îngrijorarea lui Charles în legătură cu situația din Mali, în ciuda optimismului primului ministru care ne spune astăzi care speranțe bune pentru uh, Uh, alegerile uh, de pe 31 iulie. Uh, nu cred că se va repeta situația din Afganistan, dar riscă să se repete situația din Somalia um, cu atentate repetate. Um, astăzi la prânz am aflat că 400 de mii de refugiați uh, Uh, din Mali uh, se află în străinătate și se dorește ca aceste persoane să revină în țară înainte de 31 iulie pentru alegeri. Cum se va face, cum se va organiza această revenire a refugiaților? S-a prevăzut ceva? Cum se va organiza această uh, întoarcere a lor? Um, iată care este întrebarea mea, iar în legătură cu obligațiile statelor noastre, uh, Uh, din păcate, acestea au tendința de a considera că ajutorul pentru dezvoltare uh, poate uh, să fie redus în timp ce alte posturi din bugetele statelor membre nu pot fi reduse. Deci, iată, luptăm în continuare pentru bugetul pentru dezvoltare, dar în situația economică actuală este foarte greu să insistăm că și ajutorul pentru dezvoltare mm, trebuie să continue așa cum este și nu trebuie redus. Domnul Bergman. În legătură cu comparația între Afganistan și Mali, dragi colegi, Mali este de două ori mai mare. Are însă 15 milioane de locuitori. În Afganistan uh, sunt 30 de milioane de locuitori. Și aceste 15 milioane din, uh, din oameni din Mali nu sunt la fel de, cordon, de conservatori ca și afganii. Afganii uh, Uh, sprijină în mare parte uh, filozofia talibanului. De ce doresc o, deși doresc o Constituție, deși doresc o lume diferită de cea a talibanilor, însă marea majoritate a afganilor sprijină uh, ideile uh, talibanilor. În schimb, populația din Mali s-a bucurat de uh, intervenția franceză pentru că doresc să revină la democrație. Uh, a fost este o aspirație a statului Mali de zeci de ani, chiar dacă nu a reușit complet. Uh, deci, uh, cultura publică din Afganistan este o problemă majoră care nu poate fi eradicată ușor, în timp ce Mali are altă problemă. Problema uh, traficului de droguri, uh, heroină și cocaină, probleme de corupție în uh, cercurile guvernamentale și în rândul populației. Uh, transportul acestor droguri înspre Europa uh, implică sume foarte mari de bani. Dar problema este deci de natură diferită și nu aș dori să facă comparații prea uh, simpliste între Afganistan și Mali. Doamna Gheorgheva, aveți cuvântul pentru a răspunde. Starting with... Încep prin uh, a răspunde um, la prima întrebare. Am dat câteva Uh, câteva exemple în legătură cu modul în care ajutăm uh, oamenii din uh, zonele ocupate de rebeli. Ajutăm ONU să treacă linia frontului. În ianuarie și februarie am avut un rol esențial pentru a insista asupra finanțării acestor operațiuni. Sprijinim operațiunile de transport ale ajutoarelor acolo unde se află oamenii. Am sprijinit organizațiile capabile să ofere acest ajutor. Nu le voi spune pe nume pentru a nu, pune, a nu ne pune partenerii într-o situație de risc, dar folosind toate canalele posibile pentru a, ca ajutoarele să ajungă la acești oameni. Nu doresc să dau vina nici pe Crucea Roșie pentru că această organizație face tot ce poate. Dacă vă uitați uh, la hartă, în unele zone, inclusiv cele în roșu, um, numai Crucea Roșie reușește să, um, uh, să transporte ajutoare. În schimb, uh, Țeminuna Roșie din Siria, această organizație uh, sprijină guvernul și eficiența ei în zonele uh, controlate de rebeli este foarte redusă. Deci, recunoaștem faptul că trebuie să ajutăm mai mulți oameni și pot să spun aici la Parlament că facem folosim toate canalele posibile pentru a transporta ajutoarele uh, înspre uh, populație. Suntem în contact cu unitățile operaționale. Suntem în contact cu toți cei care pot să ofere ajutor. Nu avem prejudecăți, cu o excepție. Nu finanțăm nici guvernul, nici opoziția. Nu facem acest lucru niciodată. Nu am făcut-o nici trecut, nu o facem nici viitor. Dar ne încurajăm partenerii să facă mai multe Operațiunile care implică traversarea liniei frontului sunt foarte scumpe. Deci se, se folosesc uneori avioane, apoi uh, o conexiune cu camioane. Sunt operațiuni uh, care costă mult. Dar noi spunem, suntem gata să plătim mai scump pentru că ajutorul să ajungă la oameni. În ceea ce privește alte, alte, alte părți uh, care oferă um, ajutor, să nu uităm că Turcia și Irakul au uh, propriile condiții și reguli pentru a autoriza ajutorul umanitar. Nu le este ușor, dar încercăm să facem toate eforturile posibile pentru a ajuta populația. Uneori uh, nu comunicăm foarte mult în legătură cu anumite activități pentru că aceste operațiuni nu sunt întotdeauna sigure. Pentru a vă da un exemplu, uh, s-a oferit asistență în zone controlate de rebeli uh, cu ocazie și s-a făcut comunicare în legătură cu aceste acțiune. Uh, deci s-au trimis ajutoare la un spital, dar foarte rapid trupele guvernamentale au bombardat acest spital. Deci iată cât de dificilă este situația. în legătură cu uh, forțarea revenirii uh, refugiaților. Noi nu, nu obligăm niciodată pe nimeni să se întoarcă acasă. Se întoarce cine vrea. Vreau să vă spun că nu sunt uh, la curent că s-ar face presiune asupra refugiaților să se întoarcă în țară pentru a vota. Doamna de Kaiser, uh, așa am înțeles eu că e situația. Dar chiar dacă această revenire a refugiaților este voluntară, va costa mult și trebuie organizată cumva. Doamna Gheorgheva, obiectivul nostru uh, și tocmai de aceea uh, ne grăbim uh, este să restaurăm serviciile publice în Nord pentru ca să fie la fel de simplu ca oamenii să se întoarcă acasă ca și să rămână în Sud sau în străinătate. Nu dorim ca acești oameni să vină pe teritoriul țării pentru a vota și apoi să se întoarcă. Um, este foarte greu să prevedem ce se va întâmpla în următoarele luni însă. Sunt de acord că situația de Mali, din Mali nu poate fi comparată cu cea din Afganistan și cea din Siria este diferită și uh, trebuie, bineînțeles, să recunoaștem similaritățile, dar și diferențele între aceste crize. Eh vă mulțumesc mult, doamnă Gheorgheva, pentru faptul că ne-ați împărtășit viziunea dumneavoastră în legătură cu aceste două crize, cât de diferite sunt ele. Comisia noastră vă sprijină în activitatea dumneavoastră Uh, pentru uh, punerea în aplicare a ajutorului umanitar european pe teren sau, pentru, uh, sau atunci când pledați pentru respectarea principiilor fundamentale ale dreptului umanitar pe lângă toți partenerii. Întotdeauna ați făcut acest lucru cu convingere, cu pasiune, dar ați fost și clar văzătoare. Vă dorim mult succes, mult curaj pentru a continua să insistați asupra acestor obiective umanitare și sperăm că la următoare întâlnire uh, să ne dați vești și mai bune. Vă mulțumesc, doamnă Gheorgheva. Merci, à bientôt. merci. Allez. Vom continua dezbaterile înainte să plece toată lumea din sală. Dragi colegi, acum abordăm un alt subiect sensibil de pe ordinea de zi. E vorba de situația alimentației și agriculturii în lume. După cum știți, uh, organiz Organizația ONU pentru uh, Alimentație și Agricultură publică în fiecare an un raport care prezintă situația generală a alimentației și agriculturii în lume, a lumii agricole și a securității alimentare la nivel mondial. Ultimul raport se numește Să investim în agricultură pentru un viitor mai bun și pune accentul uh, asupra investițiilor în agricultură și rolul lui acestora ca strategie eficientă pentru a preveni sărăcirea și foamea și pentru a promova dezvoltarea durabilă. Este o plăcere pentru noi uh, să-l avem în mijlocul nostru pe domnul Costa Stamulis, directorul Departamentului pentru Economie și Dezvoltare Agricolă la FAO. Dânsul ne va prezenta Uh, principalele aspecte ale acestui raport. Uh, avem uh, alături de noi și pe doamna Stineche Oenama de la platforma Concord, care va uh, interveni după domnul Stamulis pentru a ne prezenta perspectiva ONG-urilor active în domeniul dezvoltării. Domnule Stamulis, aveți la dispoziție 20 de minute. Good afternoon. Bună ziua, vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă numesc Costa Stamuri, sunt director pentru dezvoltare, uh, economie uh, la FAO și este o plăcere pentru mine să prezint astăzi Comisiei dumneavoastră un uh, rezumat al situației alimentației și agriculturii, um, raportul 2012, investiții într-un viitor mai bun. Um, FAO um, există de de 60 de ani. Um, ne ocupăm de agricultură, securitate alimentară și sărăcia în lume și raportul uh, pentru 2012 se concentrează pe rolul investițiilor în agricultură pentru un viitor mai bun. Este foarte interesant când citim publicațiile privind situația alimentației și agriculturii mai din 47 și 49, unele dintre aspectele abordate în raportul din 2012 se regăsesc și în rapoartele din 47 și din 49. Recomandările sunt foarte similare, ceea ce înseamnă că uneori nu învățăm așa de repede cum am dorit. Dar uh, de ce am dorit să scriem un raport privind investițiile în agricultură? Uh, agricultura pare că a primit mai multă atenție după criza alimentară, mai ales prima criză alimentară uh, și cu toții dorim să credem că agricultura în sfârșit se regăsește în dezbaterile privind dezvoltarea și a găsit rolul just în aceste discuții. Este interesant faptul că pe lângă îngrijorările pe termen scurt uh, din cauza uh, creșterii enorme a prețurilor în 2007-2008, ne întrebăm și dacă lumea va fi capabilă să se hrănească în 2050 când pe pământ vor trăi 9,3 miliarde de oameni. Agricultura uh, globală va fi capabilă să ne hrănească pe toți? și uh, această hrană uh, va fi uh, suficient de ieftină, poate nu ne vom mai bucura de privilegiile trecutului. Uh, din datele pe care le-am uh, analizat, uh, am observat că, într-adevăr, agricultura atrage, într-adevăr, mai mult atenția. Uh, tendințele din uh, asistența pentru dezvoltare în domeniul agriculturii se observă că lucrurile s-au schimbat la cândva la jumătatea decadei 2000-2010 și o mare parte din această schimbare se datorează crizei alimentare și creșterii prețurilor la alimente. Uh, acest lucru este interesant pentru că partea din finanțare pentru agricultură uh, Uh, a scăzut foarte mult după uh, un nivel maxim de 17-18% din ajutorul total uh, la 3,3 și ceva la sută la sfârșitul uh, anilor 90 și începutul secolului 21. Deci, Uh, se pare că tendința, uh, tendințele prețurilor uh, au fost urmate și de tendința din ajutorul pentru ajutorul alimentar. Deci scăderea prețurilor reale nu știm dacă prețurile reale au crescut după 2007 doar pentru că datele sunt incomplete până atunci. Eh, și calitatea datelor, într-adevăr, este o problemă pe care vreau să vă semnalez astăzi. În trecere, aș eh, dori să spun că partea agriculturii în asistența totală scade și se dezvoltă alte sectoare, cum ar fi sănătatea, educația și protecția socială, care sunt, bineînțeles, esențiale pentru dezvoltare. Uh, De aceea trebuie să ne gândim cum resursele limitate pentru agricultură pot avea, pot avea cel mai mare impact. Iată care sunt datele privind investițiile externe directe. Dacă vă uitați la acest grafic, observați că situația s-a schimbat după uh, anul 2000. Situația este oarecum diferită dacă uh, observăm lucrurile în detaliu. Asistența totală uh, în 27 de state s-a dublat între 2005, uh, 2006 și 2007, 2008, dar doar 6% a fost asistență pentru uh, alimentație și agricultură și, și, mai, și, uh, și mai puțin strict pentru agricultură, pentru că o mare parte din bani ajung uh, undeva uh, sau înainte strict de sectorul agricol sau uh, în sectoare conexe. Uh, ajutorul pentru agricultură nu a fost uh, doar canalizat în alte sectoare, uh, ci au existat și fluxuri de capital între țările cu venituri medii și venituri mari. Și beneficiul pentru țările în curs de dezvoltare a fost foarte limitat. dezbaterea privind investițiile străine directe devine din nou animată Uh, odată cu discuțiile privind principiile agriculturii responsabile. Întrebările sunt uh, ce se face pentru securitatea alimentară, pentru durabilitatea de mediu, Uh, dacă um, capitalul private în masă um, se deplasează spre țările în curs de dezvoltare. Aici uh, avem un grafic cu investițiile private în agricultură, deci ce investesc uh, țăranii, agricultorii. Și se pare că investițiile private în agricultură cresc în ultima vreme. Poate că reacție la creșterea prețurilor din 2003 încoace. Acest slide este și mai important. Când vorbim despre investițiile în agricultură și mobilizarea resurselor, tot dăm exemple cu uh, uh, resursele publice asistență guvernamentală și așa mai departe. Tocmai cu acestea am început și eu prezentarea mea. Dar dacă analizăm aceste date pe care vi le pun la dispoziție, investițiile private um, în întreprinderile agricole sunt mult mai mari decât uh, cele publice. Deci fermierii investesc cel puțin de patru ori mai mult decât guvernele lor și uneori mult mai mult decât uh, arată datele oficiale privind asistența pentru agricultură. Ceea ce nu înseamnă că mobilizarea resurselor nu este importantă pentru agricultură. Dar dacă dorim să ca creșterea investițiilor în agricultură să răspundă nevoilor uh, omenirii de alimente și energie, trebuie să vedem, să ținem cont de cum se deplasează elefantul, adică uh, cum evoluează investițiile private ale fermierilor. Am uh, timp limitat la dispoziție, nu doresc să insist cu prea multe date, dar pot să vă asigur că unul din motivele pentru care acest raport este important nu este doar faptul că se concentrează mai ales pe investițiile fermierilor și nu pe investițiile publice. Uh, în schimb, se spun multe legătură cu ce ar putea face guvernele pentru a promova investițiile fermierilor. Altă diferență este faptul că pentru prima dată avem la dispoziție o bază de date cu investițiile private în agricultură, care nu a existat până acum. Și Tocmai din acest motiv, o parte din analizele care ar fi trebuit făcute nu au fost făcute. Iată care este situația fundamentală privind investițiile din agricultură. Uh, de ce ne pasă de aceste lucruri? Pentru că stocul de capital care va da mai multe valoare uh, Uh, muncii în agricultură depinde de uh, asta. Deci dacă dorim ca munca în agricultură să fie mai bine să, plătită, deci să se obțină mai, venituri mai bune în urma muncii în agricultură, trebuie să oferim fermierilor stimulentul de a investi. Deci trebuie să crească randamentul uh, financiar al muncii agricole. Acest uh, uh, grafic vă arată uh, legătura dintre investițiile fermierilor și productivitatea muncii în agricultură. Uh, acest grafic arată modul în care, uh, care sunt investițiile agricole pe fermier și modul în care acestea îmbunătățesc situația malnutriției. Graficul arată că pentru cele 47 de țări care trebuie să atingă obiectivele de dezvoltare ale mineniului privind lupta împotriva foametei, uh, schimbarea um, situației pe lucrător agricol uh, arată o creștere în fiecare an. Iar țările în care situația stagnează și țările în care situația uh, foametei s-a deteriorat, investițiile uh, agricole pe lucrători din agricultură mm, uh, reprezintă o cifră negativă. Imaginea este foarte clară. Pentru cele două regiuni în care partea lor Uh, privind numărul total al persoanelor care suferă de foame um, a în, e vorba de Africa subsahariană și Asia de Sud-Est. Țările în care a uh, crescut perso numărul persoanelor care uh, suferă de foame și investițiile lucrătorilor din domeniul agricol au scăzut. În anumite cazuri ne confruntăm cu următorul paradox. În Africa subsahariană, investițiile în agricultură au uh, crescut. E vorba de uh, investiții de 1,5% pe an, dar uh, lucrează în agricultură mult mai multe persoane. Deci, creșterea totală este negativă pentru că mm, Investițiile pe lucrător agricol nu au crescut la fel de mult. În legătură cu malnutriția și uh, alte deficiențe este uh, prezentat în acest grafic. După ce am stabilit faptul că de fapt, fermierii sunt esențiali pentru a-și investi în propriile ferme. Uh, trebuie să ne întrebăm ce poate să-i stimuleze pe fermieri să investească pe terenurile lor. Uh, trebuie să existe stimulente altele decât prețurile. Avem guvernanța. Și dacă studiem climatul investițiilor, în acest caz folosim uh, uh indicii uh, pentru statul de drept. Deci, un indice pentru climatul investițiilor într-o țară, nu doar în agricultură. Bineînțeles, există o corelație uh, Poate să existe aceeași corelație și cu alți indicatori, uh, riscul politic, uh, uh, corupția, fragilitatea și așa mai departe. Nu există niciun dubiu că indicatorii arată că dacă guvernanța se îmbunătățește, se îmbunătățesc și investițiile în agricultură. Dar dacă analizăm um, climatul general de investiții, acesta este esențial, dar nu suficient. Uh, trebuie să studiem structurile guvernamentale pentru agricultură, pentru a asigura uh, accesul fermierilor la resurse, stabilitatea accesului la terenuri și așa mai departe. Considerăm că există o tendință în direcția cea bună, uh, în 2012, mai 2012, Comitetul privind uh, securitatea alimentară a sprijinit liniile directoare pentru guvernanță, pentru uh, pe, pe, um, terenuri și alte resurse în contextul securității alimentare. Acesta a fost un pas înainte esențial. Aceste linii directoare voluntare au fost sprijinite de guverne, organizațiile societății civile, uh, sistemul internațional de cercetare pentru agricultură și um, companii din sectorul privat. Deci, uh, acest set de reguli este, nu este obligatoriu, dar uh, multe uh, organizații au sprijinit aceste reguli, deci din punct de vedere moral ele sunt obligatorii. Procesul sprijinirii principiilor investițiilor durabile în agricultură este de asemenea foarte important. Uh, aceste principii, în versiunea lor actuală, au fost adoptate uh, sub uh, cu sprijinul Consiliului pentru Securitatea Alimentară și este sprijinit de guverne, de sectorul privat, de societatea civilă și așa mai departe pentru a se ajunge la un set comun de principii care să ofere, prin, uh, să ofere uh, pen, guvernelor și actorilor privați uh, un mediu pentru investiții, pentru a evita marginalizarea fermierilor mici și așa mai departe. Acesta este un proces foarte important și dacă nu ați auzit despre acesta, veți auzi cu siguranță în curând. Pentru că va avea um, consecințe majore asupra modului în care uh, sunt făcute investițiile în țările în curs de dezvoltare, fie că e vorba de capitaluri interne, fie că e vorba de capitaluri străine. Așadar, negocierile se vor încheia peste 2 ani, în octombrie 2014 se va convoca Comitetul pentru Securitate Alimentară pentru a susține aceste orientări voluntare. Considerăm că mediul politic pentru statele de dezvoltare s-a îmbunătățit din, ce, din, punct, din punctul de vedere al prețului. Există prețuri mai rentabile decât în anii anteriori, ceea ce este o evoluție importantă. Mediul global, din punct de vedere al distorsionărilor de preț, s-a îmbunătățit substanțial și sperăm că aceste circumstanțe vor crea stimulente de preț pentru fermieri uh, pentru ca aceștia să investească mai mult. Înțeleg că nu am foarte mult timp la dispoziție, însă Așadar, pentru a conchide, acest raport nu dorește să uh, scadă rolul fundamental al, guverne, al guvernelor și al asistenței de dezvoltare oficiale. Însă, noi am constatat că investițiile de către guverne în bunuri publice cheie, am examinat cazul Chinei, însă există și alte exemple, aceste investiții guvernamentale pot să ducă la scăderea sărăciei și la creșterea eficienței. Așadar, nu există o contradicție între investițiile guvernamentale și cele non-guvernamentale. În același timp, achiziția de bunuri private de către guverne, cum ar fi subvențiile, nu sunt la fel de eficiente, nu promovează uh, Uh, egalitatea și eficiența. Așadar, mesajele cheie. Închei acum, domnule președinte. Investiția în agricultură este una dintre strategiile cele mai eficiente pentru a reduce sărăcia și foametea. Fermierii sunt cei mai mari investi- investitori în agricultură și trebuie să rămână în centrul strategiilor de investiție în agricultură. Așadar, trebuie să ne gândim la mediul politic pentru ca fermierii să investească. Este nevoie de un climat uh, favorabil pentru investiție, însă trebuie să acordăm atenție la doi factori. Micii fermieri care au nevoie de asistență specială pentru a depăși bariere și uh, investițiile de scară largă care au nevoie de atenție specială pentru a asigura beneficii largi și durabile. Uh, mulțumesc foarte mult pentru atenție, uh, domnul președinte. Cer scuze că am depășit timpul alocat. Mulțumesc. Într-adevăr, dar dacă depășim timpul de vorbire, uh, afectăm timpul de vorbire al celor care urmează. Doamna Onema, șapte minute. Vă mulțumesc. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă numesc Tine Gunema. Lucrez pentru un ONG ECO din uh, țările de jos, însă vorbesc pentru Concord, o platformă care reprezintă ONG-uri din cele 27 de state membre. Uh, vă voi prezenta aici câteva concluzii legate de uh, investițiile necesare legate de securitatea alimentară. Uh, dreptul la uh, a este un drept al omului fundamental. Nu este vorba de milă sau de distribuirea rămășițelor. În acest sens, salut recunoașterea faptului că majoritatea investițiilor sunt făcute de micii producători înșiși. Este un punct de plecare foarte important. Dacă luăm fermierii ca un punct de plecare, trebuie să vedem ce de ce este nevoie pentru a îmbunătăți acest mediu de investiții pentru ca fermierii să își poată îmbunătăți securitatea alimentară pentru ei și pentru familiile lor? ONG-urile Uh, cooperează cu familiile și cu uh, micii fermieri pentru a îmbunătăți uh, productivitatea, folosind tehnici mai puțin costisitoare prin, avea, prin acces la piețele locale și regionale. Vrem medii care să susțină investițiile la nivel local și care să asigure un randament și un profit rezonabil. Aș avea cinci idei legate de ceea ce poate face Europa și ce puteți face dumneavoastră ca eurodeputați pentru a uh, încuraja investițiile în ferme. În primul rând, eh, cadrul pentru securitate alimentară, PAC, eh, negocierile de la Roma în legătură cu eh, investițiile responsabile în agricultură, comunicarea Comisiei în pregătire acum și co- coerența politicilor, care ar trebui să fie integrate în toate celelalte puncte menționate. Cadrul de securitatea alimentară este un document foarte uh, bun adoptat în 2010. Însă Consiliul a cerut deja un plan de implementare de acum 3 ani care nu a fost realizat. Acest plan de implementare ar trebui să reflecte punctele active, rolul central al micilor fermieri și uh, al agriculturii și dreptul la hrană ajutorul Uniunii Europene trebuie să meargă către cei care suferă de foame și micii producători agricoli, în special femeile, trebuie să fie în centrul acestei abordări atunci când se organizează și implementează și monitorizează politica. De asemenea, trebuie să susținem investiția în cercetare uh, pentru a promova biodiversitatea și producția organică trebuie să se ajungă uh, de la piețele locale spre cele regionale și cele internaționale, cu uh, măsuri care să corespundă cu planurile de investiții uh, și standardele europene. De asemenea, salutăm planurile care sunt în pregătire în legătură cu nutriția și alimentația. Așadar, avem nevoie de un plan european de implementare care să reflecte ambițiile și prioritățile ale uh, cadrului de securitate alimentară. Acest plan trebuie să fie foarte clar în legătură cu monitorizarea pentru a se asigura responsabilitatea statelor membre și în verificarea fondurilor pentru a asigura coerența și coordonarea acțiunilor între statele membre politica agricolă comună, uh, care este în reformă uh, începând cu 2010, uh, a fost examinată în mai multe declarații de către Concord. Un aspect important al agriculturii europene care trebuie să fie reformat este dependența masivă a Uniunii Europene pe soia pentru a hrăni Uh, anim, animalele din Uniunea Europeană, ceea ce a dus la uh, sărăcirea solurilor din statele terțe. Am pregătit un desen pe care îl voi lăsa aici, uh, care uh, reprezintă foarte clar situația. Și aș dori să vă solicităm uh, la vot, ca la votul din martie să uh, depuneți amendamente care să uh, ceară un mandat pentru uh, rotația culturilor, inclusiv culturi de proteine, pentru a reduce dependența de soia și porumb. Aceste lucruri corespund liniile solicitate de către Comisia dumneavoastră și, de asemenea, de către Comisia de Mediu. Convingeți-vă colegii de la Comisia Agri că doar cu aceste reforme pacul poate să devină coerent cu politicile de dezvoltare și cele de mediu. Dacă ne întoarcem la strategia, uh, cadrul uh, pentru uh, securitatea alimentară, reforma CFS este un, o reformă crucială. Micii producători trebuie să aibă un cuvânt de, scus, de spus. Acum sunt lansate o serie de consultări în legătură cu investițiile responsabile. În acest proces este esențial ca Uniunea Europeană să apere o poziție coerentă cu propria uh, politică de securitate alimentară care se bazează pe dreptul la hrană și de asemenea trebuie să corespundă cu susținerea comunitară pentru toate pro- procesele CFS în special orientările cu privire la guvernanța terenurilor. De asemenea, trebuie să ținem cont de poziția europeană, care trebuie să fie coerentă cu uh, cea a statelor care susțin aceste procese pentru a îmbunătăți securitatea alimentară a micilor agricultori, care să corespundă cu uh, dreptul la hrană. Vă rog, a, a, analizați poziția Uniunii Europene și în alte dezbateri și asigurați-vă că aceste poziții sunt coerente cu um, cadrul politic și cu uh, poziția generală uh, legată de cadrul de securitate alimentară. Nu poate să existe securitate alimentară fără o uh, securitate a nutriției. Am pune accentul pe legătura între uh, securitate alimentară și nutriție. Orice investiție în agricultură are un efect asupra nutriției și orice intervenție făcută pentru a îmbunătăți nutriția trebuie să uh, beneficieze micii producători. Știm că Uniunea Europeană are o poziție de avangardă în domeniul nutriției, știm că Comisia pregătește chiar acum o comunicare legată de nutriție și v-am solicitat să pregătiți un raport, de dez- un raport al Comisiei dumneavoastră de dezvoltare în legătură cu această comunicare. Ultima idee, în ultimele două secunde, cu, toate, cu toți știm că coerența politi- politicilor este foarte important, importantă pentru securitatea alimentară, care este o problemă crucială. De aceea, coerența între sectoare este extrem de importantă pentru a asigura securitatea alimentară și dreptul la hrană. Așadar, v-am îndemna să conlucrați cu colegii dumneavoastră din alte comisii pentru comerț, energie și mediu pentru a vă asigura că aceste politici sunt, lu- sunt luate în considerare. Vă mulțumesc, au cuvântul eurodeputații, dau cuvântul domnului Gărânț acum. Mulțumesc, domnule președinte mulțumesc celor două celor doi experți pentru prezentările foarte interesante. Aș dori să spun uh, să spun reprezentantului FAO că este prima dată când aud că cineva spune foarte clar că există o legătură foarte directă între prețurile suficiente, mai ridicate și motivația agricultorilor de a produce. Este un lucru atât de banal și atât de, un lucru atât de trivial încât uh, nici nu este spus. Însă, asta trebuie să ne pună idei, să ne chestioneze ideile în legătură cu politicile noastre. Nu putem vedea uh, efecte fără uh, uh, efecte fără antistimulente. Dacă un producător din Sahel produce o, o tonă de cereale, poate să vândă cerealele cu un dolar pe kilogram, dacă ar produce jumătate din această cantitate, cantitate l-ar putea vinde mai scump. Acest lucru este foarte important și trebuie să ținem cont de faptul că lumea acum se îndreaptă spre un liberalism economic, uh, lucrurile nu merg într-adevăr bine. Dacă asigurăm o politică a prețurilor suficientă pentru cei mai slabi, uh, atunci uh, excludem politica agricolă în care sunt protejate piețele. Așadar, aș dori să Uh, aflu care este părerea reprezentantului FAO și concord în legătură cu aceste lucruri. S-a spus că dacă vrem să rezolvăm problema foamei în lume, trebuie să-i salvăm pe toți agricultorii, pentru că dacă avem un singur preț, um, același preț pentru cereale uh, oriunde în lume, ca și în Sahel, în Franța sau uh, în China, în acest caz vor exista și în acest caz vor exista faze extrem de dure prin care agricultorii vor trebui să își abandoneze profesia. Mulțumesc, domnul Cortez, asta. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori și eu să mulțumesc celor doi raportori eh, de la FAO și de la Concord pentru intervențiile lor în Comitetul de Securitate Alimentară s-a vorbit despre dezvoltarea agriculturii și a cooperativelor agrare. Aș dori ca reprezentantul FAO să vorbească mai mult de posibilitățile ca cooperativele agrare să reprezinte o soluție uh, în fața crizei alimentare. În primul rând, vreau să mai vorbesc despre uh, distribuirea terenurilor. Aici cred că mai este mult de făcut și uh, are legătură cu ceea ce spune, spunea domnul Gerenț, că se concentrează produc, producția pe, un anum, pe o anumită recoltă, una singură. Un agricultor preferă să cultive un produs pentru a avea un profit mai mare. Așadar, Uh, apare o problemă de mediu. A doua dificultate pe care o vedem când vizităm diverse lucruri, uh, locuri o reprezintă infrastructura. Și asta uh, tinde să fie una dintre marele probleme cu care se confruntă agricultorii. Mulțumesc. Domnul Weige. Este foarte clar că reflexele noastre sunt uh, similare, uh, gândurile noastre în legătură cu ceea ce ați spus. Am observat și în graficul care reprezintă prețul alimentelor că prețurile cresc și că poate aceasta ar putea fi o tendință bună pentru cei care produc uh, hrană. Însă, în acest trend de creștere a prețurilor, prețurilor pe care eu o susțin și, în general, mi se pare că alimentele sunt prea ieftine. Și că majoritatea producătorilor sunt constrânși de aceste prețuri mici. V-aș întreba cât, care proporție din preț ajunge la producători și care parte din preț ajunge la intermediari, la comercianți, speculanți, care intervin în diverse faze de la producător până la consumator? Este o întrebare esențială. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum domnului Leonard Midi de la, din partea Comisiei. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Am dorit să salutăm uh, publicarea acestui raport. Am uh, fost uh, prezent, uh, prezenți la lansarea acestui raport la Roma uh, s-au solicitat îmbunătățiri atât în ce privește nivelul cât și calitatea investițiilor. De asemenea, suntem de acord cu mesajele principale ale domnului Stamulis Comisia este implicată în, aceste domeni, uh, în acest domeniu al dezbaterilor cu privire la securitatea uh, asigurării de hrană DG, și în uh, procesele DG8, DG20. De exemplu, în ceea ce privește volatilitatea prețurilor, un document care a fost convenit în 2011 de către ministrii agriculturii, încercăm să ținem cont de inițiativele lansate de către președinția franceză și care au fost Uh, continuate de către președinția mexicană G20, uh, mai ales uh, punând accentul pe sau încurajând parteneriatele public-privat și sperăm că președinția rușă, rusă din acest an va acorda atenție productivității și mm, gestiunii riscurilor. Credem că uh, guvernanța, o mai bună guvernanță și accesul la terenuri uh, reprezintă o, condiție cheie, mai ales pentru grupurile cele mai uh, vulnerabile și de aceea am dorit să avem o bună guvernanță a terenurilor, a pescuitului. Susținem documentul din mai 2011 și de asemenea Uh, sprijinim și procesul în curs pe care domnul Stamulis îl uh, men- menționa, uh, mai ales în ce privește răspunderea și investițiile durabile e nevoie de măsuri pentru ca intermediarii țările gazdă să Uh, adopte măsuri în domeniul agriculturii care să respecte uh, mediul înconjurător și resursele naturale. De asemenea, ar trebui, ar trebui să fie uh, monitorizate achizițiile de terenuri mari. Împreună cu DGFCO vom organiza în luna aprilie un seminar pentru a urmări ce se întâmplă cu investițiile private în Africa subsahariană și, de asemenea, și pentru a vedea cum uh, Uh, fermele europene și agricultura africană interacționează, de asemenea ținând cont și de faptul că guvernele și sectorul privat pot avea și pot stimula sinergii pentru a uh, uh, crește securitatea aprovizorării cu alimente în Africa. Suntem de acord și cu raportul SOFA că um, fermierii trebuie să fie conceptul cheie. De asemenea, uh, sprijinim uh, cooperativele, uh, mișcările de cooperative. Uh, fermierii trebuie să fie implicați în procesul schimbării și în Africa considerăm că programul uh, CAD e foarte important pentru a uh, îmbunătăți investițiile, că e vorba de investiții în infrastructură, dar și în cercetare, care uh, au dovedit uh, și impact, impactul foarte important uh, pentru investiții în uh, eradicarea sărăciei, atât la nivel local cât și regional. Aniversăm 10 ani al declarației de la Maputo și deci considerăm că e nevoie de o abordare mai strategică a lanțurilor de valoare în Africa, care s-ar putea aplica și în anumite părți din Asia, de exemplu. Considerăm că acest proces care duce la uh, Uh, sărbătoririle anului viitor a uh, agriculturii de familie ar fi o ocazie de a investi în uh, lanțul alimentar. De asemenea, ar trebui să avem o mai bună coordonare internațională între donatori. Și, în fine, țările în dezvoltare, ele însele, ar trebui ca politicile de dezvoltare și politicile agricole să fie incluse în procesul de dezvoltare general pentru a sprijini micile ferme în care potențialul de optimizare a investițiilor este cel mai mare. Prin uh, comunitățile de dezvoltare regională și prin uh, Uniunea Africană încercăm să oferim un sprijin cât mai prețios. De asemenea, milităm pentru un cadru interinstituțional pentru a coordona inițiativele public și privat pentru a asigura coeziune și sinergii. Și considerăm că FAO împreună cu IFAD și alte uh, instanțe uh, internaționale au un rol foarte important în acest sens. SOFA Uh, reprezintă o, uh, un uh, pas foarte important în direcția cea bună. Aș dori să mai spun câte ceva despre coerența politică, câteva cuvinte. Prin serviciile Comisiei vom încerca să raportăm cu privire la procesul PSD, inclusiv cu privire la PAC, a politicilor comerciale, a schimbului de energie, cu energie și așa mai departe și vom avea un raport în 2013 pentru a ține cont de, de succesele înregistrate de de PSD în acest an. Mulțumesc! Domnul Stamulis, aveți cuvântul 5 minute dacă doriți. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și aș dori să mulțumesc pentru adresările care mi oferă ocazia de a aborda o serie de chestiuni pe care nu am uh, avut uh, posibilitatea să le abordez în raportul meu. Cred că prima întrebare și ultima întrebare sunt uh, legate într-o câtva. Când prețurile reale au început să scadă era datorită creșterii productivității în agricultură, a, a, a resurselor care sunt investite în agricultură. Problema e că productivitatea și producția au crescut, dar profiturile au mers altundeva și a, în țările cu curs de dezvoltare, fermierii s-au confruntat cu prețuri tot mai mici. Nu era vorba de investiții care să permită mai ales țărilor în curs de dezvoltare cele mai mici care să beneficieze Uh, de pe urma acestor creșteri pentru, și pentru a uh, fi competitive la uh, nivel internațional. O a doua observație o reprezintă diferența între prețurile, prețul de comercializare și prețul de producție la fermă. Diferența e imensă. Și intervin aici trei factori. În primul rând, diferențele de dezvoltare, lipsa de infrastructură, lipsa Uh, unor piețe bine organizate și așa mai departe. Un al doilea factor îl reprezintă problema intermediarului. Structura pieței nu este neapărat competitivă și deci uh, diferențele Uh, provin și de la cei care dobândesc o anumită doză de putere pe piață. Și bineînțeles că în al treilea rând mai intervine și politica internă a țării, care prin intermediul subvențiilor sau a taxelor, de exemplu a impozitelor, Uh, bineînțeles că scad, uh, fac ca prețul uh, la producător să scadă. Și astfel această diferență crește foarte mult. Deci cred că trebuie să depunem foarte multe eforturi pentru a ne asigura că prețurile de producție să se apropie totuși de prețul de comercializare. Un alt aspect am pierdut șirul Vorbim despre uh, majorări de prețuri. Constatăm că uh, prețurile au crescut constant din 2003 încoace. Uh, prețurile mondiale au început să crească. Uh, fermierii din țările în curs de dezvoltare au început să profite de uh, situație, bineînțeles, dar uh, nu suficient. Deci s-a crescut uh, producția agricolă uh, Aici aveți uh, uh, o imagine despre uh, factorul productivitate. De exemplu, s-a crescut suprafața cultivată, dar nu a crescut și productivitatea factor total. Deci constatăm că prețurile cresc treptat, însă pe de altă parte constatăm și o explozie a prețurilor și o volatilitate a acestora care a dominat pe piețe, mai ales după 2007 încoace, ceea ce nu e bine pentru nimeni. Dar uh, o astfel de uh, incertitudine, de instabilitate legată de uh, volatilitatea prețurilor, o creștere masivă a prețurilor, mai ales în zonele în care fermierii nu pot să facă față riscurilor, nu e utilă. După ce uh, au crescut prețurile, orice teren de golf din uh, Statele Unite a fost reconvertit pentru a produce cereale, porumb. Astfel de situații uh, uh nu se pot uh, constata în multe țări în curs de dezvoltare, nu pot fi făcute peste noapte. Deci e un aspect de care trebuie să ținem cont. Știm cu toții că atunci când explodează prețurile, consumatorii din țările cu curs de dezvoltare suferă cel mai mult. Și mulți, uh, pentru că mulți dintre, multe dintre aceste persoane sunt consumatori neți de hrană. Deci trebuie să ținem cont de preocupările fermierilor, dar pe de altă parte să ținem cont și de problemele celor mai uh, săraci dintre consumatori. Iată care sunt uh, instrumentele care ar trebui să facă parte dintr-o strategie coerentă pentru a îmbunătăți securitatea alimentară. Un alt aspect cheie reprezintă productivitatea uh, resurselor uh, uh, prime uh, din motive de mediu, dar și pentru că uh, e nevoie de o majorare uh, imensă a prețurilor pentru a ne asigura că uh, productivitatea agricolă e cu adevărat rentabilă. Uh, avem uh, de-a face cu un fenomen precum diversitatea culturilor față de monocultură. Nu există o rețetă, dar unul dintre mesajele principale ale acestui raport uh, este că ai nevoie de o combinație. Unii uh, fermieri uh, diversifică culturile pentru că unele dintre produse sunt profitabile, dar riscante și mai există și alte situații. Unii fermieri, de exemplu, optează pentru monocultură pentru că uh, există stimulente în acest sens. Din punctul meu de vedere, nu cred că putem să fim dogmatici și să inclinăm spre un tip sau altul de agricultură. Agricultura va necesita uh, creșteri majore de productivitate pentru, la cereale, mai ales pentru a face față acestei uh, cereri tot mai mari din lume. Sunt de acord că hrana pentru noi e foarte ieftină, e prea ieftină și de aceea 30% din mâncare este irosită în uh, lanțul de distribuire după producție pentru că e mult prea ieftină. Și iată o uh, lecție pe care trebuie să o uh, învățăm. Păi e prea ieftin pentru noi. Cheltuim 5-6% din bugetul nostru pe mâncare. Nu ne comparăm cu cei care uh, cheltuiesc 50 sau 60% din uh, venit pe mâncare. Și o creștere de uh, 5 sau 10% a prețurilor poate să aibă consecințe catastrofale pentru aceste persoane. În legătură cu infrastructura, suntem de acord și în acest raport insistăm pe acest lucru. Uh, în loc ca țările în curs de dezvoltare să uh, uh, acorde uh, subvenții uh, politice, ele ar putea uh, face mult mai bine, de exemplu, ar putea să construiască infrastructuri precum um, autostrăzi, dar și sisteme de irigații și așa mai departe. Când uh, studiem uh, istoria agriculturii, aceasta este e, e, uh, concluzia finală. Și, în fine, în ce privește cooperativele. Da, acestor cooperative, dar da unui nou tip de cooperative Președinta îl întrerupe pe orator pentru că și doamna de la Concord trebuie să mai ia cuvântul, nu mai avea timp suficient. Deci nu e corect. Deci distribuirea și uh, comercializarea se fac în cooperative și avem nevoie și de fermieri care să se regrupeze în cooperative uh, Uh, care să-și unească eforturile uh, pentru a face față uh, lanțurilor de distribuție. Dar nu avem nevoie de cooperativele de tip vechi, care sunt pe criterii de clientele politică, nu avem nevoie de cooperative în care să primeze interesul de afaceri mă bucur de faptul că societatea civilă, un actor foarte important, poate face o <laughs> declarație în ce privește importanța uh, politicii agricole. Președinte, da, dar nu i-ați mai lăsat prea mult timp la dispoziție pentru că suntem în criză de timp. Doamna uh, Oneman de la Concord. With the uh, Committee on World Food Security, I appreciate Începem cu Comitetul privind securitatea alimentară. Am Mulțumesc pentru observațiile făcute de eurodeputați și aș dori să cer din nou Uniunii Europene să fie coerentă cu poziții, în pozițiile sale. Am auzit despre uh, procesul de la grupul G8 și grupul G20, în care, la care se vorbește de asemenea despre securitatea alimentară. În securitatea alimentară, uh, producătorii de alimente uh, pe scară mică au um, un um, rol important de jucat. De aceea, poziția Uniunii Europene trebuie să fie coerentă la Comitetul pentru Securitate Alimentară cu poziția din discuțiile de la grupurile G8 și G20, unde se uită de pozițiile producătorilor mici. Aș dori să mai fac observație în legătură cu prețurile ridicate la alimente. Doresc să nu uităm faptul că uh, Ă, prețurile ridicate la alimente nu înseamnă neapărat venituri mai mari ale agricultorilor, ă, pentru că prețurile ă, sunt mari din diferite motive. În legătură cu observația făcută, în legătură cu parteneriatele public-privat și intervenții, aș dori să reamintesc și aici nevoia ca prioritățile producătorilor mici să rămână, să, să fie uh, prioritare și în aceste parteneriate public-privat. În legătură cu um, recortele unice uh, și um, în relație cu rotația culturilor, eu aș uh, pune accentul pe durabilitate, pe uh, agricultura ecologică. Uh, Într-adevăr, e nevoie de um, rotația culturilor, dar să nu uităm că în momentul de față se pierd aproximativ 30% din producție. Deci dacă ne, ne concentrăm pe reducerea uh, alimentelor aruncate, poate că nu trebuie să crească foarte mult producția. Iată care este semnalul nostru de alarmă. Atât deocamdată. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumim uh, pentru prezență, domnule uh, Stavulis și uh, doamnă. Mulțumim pentru aceste informații foarte utile în activitatea noastră. Vă mulțumim tuturor pentru participare și acum trecem la următorul punct, ultimul de pe ordinea de zi de astăzi. E vorba de raportul colegului Michael Cashman, care ne va prezenta proiectul său de raport privind a doua modificare a acordului de la Cotonou. E vorba de o uh, procedură de aprobare. Dau acum cuvântul domnului Cashman. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să prezent lucrurile foarte pe scurt, pentru că am discutat această revizuire a acordului de la Cotonou de mai multe ori. Mă bucur că Klaus Rudishausen este prezent aici, pentru că dânsul uh, a negociat această revizuire a acordului și m-a auzit spunând de mai multe ori um, că eu consider că uh, se merge în direcția cea bună, dar am uh, insistat de mai multe ori asupra articolului 4, care este esențial pentru Parlament. Acesta nu este o critică, este o strategie um, uh, care se regăsește în proiectul uh, meu de raport. Este esențial să fim coerenți. Parlamentul are o poziție coerentă în legătură cu acest aspect și Comisia în întregimea sa, atât echipa de negociatori cât și comisarul trebuie să fie uh, consecvenți uh, uh în acele revizuire articolului 8 pentru a se include explicit nediscriminarea pe baza orientării sexuale. Dacă nu, vom reveni uh, la citatul din uh, Regele Lear, unde Regele Lear spune fiicei sale, ea spune că nu-l iubește și regele Lear îi spune nimic vine din nimic. Și trebuie să spunem um, acest lucru foarte clar. În Uniunea Europeană și în lume în general, de prea multe ori relațiile comerciale și articolele se, uh, uh se încheie, dar uh, se sacrifică drepturile omului. De exemplu, accesul la alimente. Uh, siguranța alimentară sunt puse de la, deoparte doar pentru a se ajunge la aceste acorduri uh, minunate pentru uh, a, a, uh, a atinge avantaje economice pentru toate, toate părțile, din păcate, nu toate părțile obțin avantaje economice. Deci, revizuirea acordului de la Cotonou. A doua a acordului de la Cotonou. Prima a fost realizată în 2005, această a doua modificare a început în mai 2009. Principalele motive pentru această modificare, pentru uh, a explica clar lucrurile, se referă la caracterul parteneriatului între țările ACP și Uniunea Europeană și situația fără precedent uh, um, care duce la necesitatea adaptării um, acordului uh, la evoluția uh, situației la nivel mondial. Se schimbă dimensiunea instituțională în mod constant, cooperarea economică, integrarea regională, comercială uh, între diferite țări, finanțarea pentru dezvoltare, programele de ajutoare și gestionarea programelor. Comisia a negociat această modificare a acordului uh, și toate statele Uniunii și toate statele ACP uh, ar fi trebuit să ratifice acordul de la Cotonou. Uh, acum Uh, Parlamentul trebuie să își exprime consimțământul pentru această modificare a acordului de la Cotonou. Uh, nu este normal ca Parlamentul să uh, se exprime acum dacă toate statele nu au ratificat această modificare. Însă comisarul Pibals consideră că semnalul politic care îl transmitem noi cu acest pas final al ratificării este extrem de important și pentru statele membre și pentru țările ACP. Acordul include mai multe aspecte mm, uh, pozitive, atingerea obiectivelor mileniului, atingerea securității alimentare, uh, un pescuit durabil, recunoașterea Uniunii Africane și integrării regionale, precum și rolul autorităților locale și a societății civile. Problemele exprimate de mine și de alții sunt, uh, au fost abordate și în raportul doamnei Jolie din decembrie 2009 dar majoritatea acestor preocupări nu se regăsesc în varianta finală a textului, cum ar fi re, uh, primirea uh, emigranților ilegali, uh, evaziunea fiscală și alte aspecte uh, legate de fiscalitate ale dezvoltării. Parlamentul European a exprimat în mai multe rezoluții deja uh, importanța principiului uh, aplicării drepturilor omului în mod nenego- nenegociabil în dialogul politic. Dar această parte nu a fost reformulată conform voinței Parlamentului și uh, se include doar formularea din Declarația ONU, Declarația Drepturilor Omului de la ONU. Uh, Parlamentul a cerut includerea orientării sexuale. Poate că uh, această problemă nu vi se pare uh, gravă, dar um, homosexualitatea este încă pedepsită în 38 de țări ACP și um, în mai multe țări africane mai ales, uh, uh, homosexualii, transexualii și așa mai departe uh, suferă uh, de discriminări. Noi considerăm că discriminarea din orice motiv, inclusiv orientarea sexuală, este inacceptabilă. A ne atăcea înseamnă o acceptare tacită a legislației din uh, anumite țări din lume, care uh, pedepsesc uh, Uh, relațiile sexuale uh, consimțite uh, din, între persoane de același sex sau doar faptul de a fi homosexual sau transsexual. Dialogul politic deocamdată a înregistrat un eșec. Eu m-am întâlnit cu comisarul ONU pentru drepturile omului la nivel înalt, cu domnul comisar Pibal, s-au fost invitate statele ACP dar uh, au spus că nu uh, pot discuta uh, discriminarea pe baza orientării sexuale. M-am întâlnit cu mai mulți ambasadori din statele ACP și ei ne-au spus absolut clar că consideră că formularea actuală a articolului 8 aliniatul 4 nu include orientarea sexuală. Deci iată care e situația. Negocitorii au intenții bune. Comisarul are intenții bune și intențiile cetățenilor, reprezentanților cetățenilor nu au avut niciun efect. Și trebuie să schimbăm situația. De aceea sper din toate puterile că toate grupurile politice mă vor, suspin, mă vor uh, susține la votul din comisie și din plenară pentru a spune foarte clar că dacă nu sunt respectate drepturile omului, nu există o ierarhie în care unii să fie sacrificați uh, și uh, alții să aibă de câștigat. Nu așa poate avansa o Uniune a 27 de state membre uh, cu 500 de milioane de cetățeni. Nu așa poate să meargă o Uniune născută din cenușa războiului, uh, cel de-al doilea război mondial în care în uh, Europa au fost uh, construite uh, crematorii pentru a extermina persoane diferite. Iată de ce am uh, spus foarte clar că uh, putem accepta acordul cu următoarele condiții, și anume să ne exprimăm rezervele în legătură cu părțile din acord care nu reflectă poziția Parlamentului European și valorile Uniunii și cerem tuturor, tuturor părților să revizuiască clauzul, clauzele nesatisfăcătoare la uh, a treia modificare a acordului, inclusiv introducându-se în mod explicit nediscriminarea pe baza orientării sexuale la articolul 4 aliniatul 8. Și după cum am spus, în raport abordez și celelalte probleme nerezolvate care cred că trebuie negociate. Vă mulțumesc, doamnă președinte, voi răspunde oricăror întrebări ale colegilor și promit să nu mai citesc din Shakespeare. <laughs> Merci beaucoup, monsieur Cashman. En tout cas, je peux déjà vous dire... Vă mulțumesc, domnule Cashman. Pot să vă spun încă de pe acum că eu sprijin uh, ce doriți dumneavoastră la articolul 8, uh, aliniatul 4. Acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Nu. No. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru că îmi dați posibilitatea de a răspunde pe scurt domnului Cashman. Mai întâi, eu nu voi cita din Shakespeare, dar Mă bucur că mă aflu azi aici pentru că, după cum ați spus, uh, am negociat um, această revizuire a acordului de la Cotonou, o experiență foarte interesantă. Mai întâi doresc să vă mulțumesc pentru toate punctele pozitive pe care le-ați um, subliniat, uh, deci această modificare a adus uh, lucruri pozitive care inițial a început uh, doar ca o adaptare tehnică și până la urmă s-au făcut progrese importante. De aceea vă mulțumesc că ați subliniat îmbunătățirile semnificative pe care le-am obținut. Acestea au indicat pentru mine că acest parteneriat uh, este cu adevărat viu și poate evolua. Nu trebuie să uităm acest lucru pe viitor. Bineînțeles, nu am obținut tot ce am, ce am fi dorit să obținem și de aceea notez ce a subliniat raportorul. Nu am putut obține atâtea cât am fi dorit în legătură cu uh, transparența fiscală sau mobilizarea resurselor interne. Nu am putut obține tot ceea ce am fi dorit nici în alte mm, domenii. Noi am fost destul de exigenți uh, față de partenerii noștri ACP. Um, unul dintre principalele succese obținute este revizuirea sau reformularea capitolului pentru comerț. S-a clarificat uh, un lucru important pentru că acordul nu mai corespundea realității. În ceea ce privește rezervele raportorului, ne dăm bine seama de faptul că nu am putut obține tot ceea ce s-ar fi dorit. Sunt de acord că pe lista lucrurilor care pot fi abordate în următoare, la următoarea revizuire a acordului, rămân anumite aspecte. În legătură cu principalul aspect pe care l-ați menționat, articolul 8, doresc să spun mai întâi că nu sunt de acord că dialogul politic nu funcționează. Noi abordăm aspectele pe care le-ați menționat foarte clar în dialogul politic și am uh, reușit să aducem uh, diferitele state la discuții în legătură cu aceste aspecte. A avut loc în Uganda un dialog politic cu președintele tocmai pe acest subiect. Nu sunt lucruri pe care le uităm. Uh, statele ACP nu refuză să discute acest lucru în mod individual, însă refuză să discute aceste lucruri uh, când trebuie să ai o poziție comună. Dar avem o problemă, într-adevăr, aici. Rezistența este foarte clar, uh, foarte dificil de depășit. Dar individual putem să discutăm despre aceste lucruri cu statele partenere și uneori primim asigurări în legătură cu legislația care trebuie modificată sau problemele care există. Deci aș spune că realitatea nu este atât de proastă pe cum o prezentați dumneavoastră. În legătură cu principiul, nu voi intra în detalii pentru că am avut multe discuții în legătură cu asta, dar știți faptul că Comisia spune foarte clar că um, actuala formulare a articolului 8 aliniatul 4 permite discutarea și include explicit discriminarea pe baza orientării sexuale. Pentru că Așa interpretăm noi și textul relevant al ONU și așa îl înțelegem. Într-adevăr, aceasta e o problemă și negocierile aproape au eșuat din cauza acestei probleme. Ehm, deci, acesta a fost un aspect cheie în negocieri și la un moment dat a trebuit să luăm o decizie lăsăm negocierile să eșueze din această cauză sau nu. Și având în vedere că suntem convinși că articolul 8 în formularea actuală acoperă acest aspect și suntem convinși că poate fi și este uh, abordat în dialogul politic, până la urmă am uh, negociat și am acceptat încheierea negocierilor pe această bază. La o nouă modificare a acordului, bineînțeles, vom reaborda subiectul, v-am înțeles foarte clar și Comisia își va lua acest angajament cu ocazia votului din plenară. Iată ce pot spune eu deocamdată. S-a înțeles clar că sunt aspecte foarte importante care trebuie rediscutate și după o a treia revizuire a acordului, dacă peste 3, 4 sau 6 ani vom discuta ce facem după 2020, pentru că putem uh, să obținem asta în 2015, 2017 sau 2018, dar până va fi ratificată o nouă modificare, acordul poate va, aproape va expira. Deci trebuie să vedem ce facem cu aceste lucruri pentru viitor, după 2020. De aceea mi s-a părut util faptul că dumneavoastră ați discutat cu ambasadorii rățurilor ACP ați, uh, și cred că trebuie să folosim timpul până la următoarea modificare pentru a pregăti terenul. Ce s-a întâmplat în ultima negociere a fost următorul lucru. Țările ACP au spus nu avem o poziție comună în legătură cu asta și nu putem negocia pentru că țările partenere nu vor sprijini o poziție comună. Deci, cred că putem uh, să tragem concluzia că trebuie să pregătim terenul pentru următoarea modificare, pentru următoarea negociere, pentru a nu ne confrunta din nou cu un uh, bloc să existe eventual poziții diferite în um, grupul ACP pentru ca să ne permită să progresăm. Uh, deci anticipez puțin, dar aș dori uh, în încheiere să mulțumesc raportorului pentru faptul că a recomandat ca Parlamentului să accepte acordul pentru a avansa. Astfel se deschide calea dezvoltării ulterioare a raportului. Tocmai asta dorim, așa că vă mulțumesc pentru faptul că ați recomandat uh, acordul Parlamentului. Sperăm că Parlamentul va vota în favoarea acestui acord. Mulțumesc. Cu la Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Gărenț. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, Michael, pentru expunerea atât de ferventă a liniilor uh, raportului său. Sau, și mă bucur să, auzi, să aud că s-au făcut anumite progrese totuși. Data trecută nu credeam să fim în, poziție, în poziția să recomandăm ratificarea acordului. Însă, rămâne o ambiguitate în legătură cu interpretarea articolului 8.4. Dumneavoastră ați spus foarte clar că articolul 8.4 acoperă o serie de discriminări împotriva homosexualității în special și este părerea mea. Cred că trebuie să spunem foarte clar partenerilor ACP că valorile fundamentale nu sunt negociabile. Însă, poate vom reuși să uh, ajungem la un acord chiar prin ambiguitate. Pentru că poate în viitor, nu astăzi, poate se va ridica ambiguitatea. Nu putem să revenim de fiecare dată cu aceleași poziție dacă nu uh, avansăm. Puțin îmi aduc aminte de reuniunea la care uh, face referire Michael, reuniunea cu ambasadorii ACP, unde ambasadorii ne-au spus, uh, și în special ambasadorul din Uganda, că discriminarea homosexualilor uh, a fost moștenită de la fosta putere colonială. De acolo provine discriminarea minorităților. Așadar, trebuie să intrăm în acest dialog și cu o anumită umilință. Așadar, trebuie să uh, depășim și acest impas. Îi mulțumesc lui Michael, care este foarte uh, hotărât pe acest punct. L-am susținut întotdeauna. Și îi mulțumesc că a fost suficient de pragmatic pentru a recomanda Parlamentului să ratifice acordul. Cred că par- partenerii ACP trebuie să știe că va trebui ca punctele noastre de vedere să depășească dificultățile și să se apropie. Așadar, trebuie să lucrăm pe interpretarea uh, care este cât de cât ambiguă, însă există o anumită marjă de interpretare pe care putem lucra. Așadar, sper că după 2020 vom avea o altă formă a acordului ACP, care va trebui modificat oricum în anumite aspecte, însă foarte important că vom avea un cadru politic uh, prin care să putem continua. Pentru că, însă, trebuie să luptăm pentru păstrarea acestui cadru de discuții, care este unul privilegiat. Așadar, împărtășesc rezervele lui Michael și susțin recomandările pe care le-a făcut. Mulțumesc. Cred că domnul Klaus Schauser dorea să intervină, nu? Domnule Cashman? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc lui Charles pentru intervenție și pentru susținere a fost ați, extrem de coerent ca și ceilalți membri ai comisiei noastre. Lui Claus i-aș spune că am o viziune uh, puțin diferită și spun acest lucru ca bărbat homosexual știind că aș putea fi condamnat la moarte în Uganda, Nigeria, Camerun sau în oricare altă parte unde discriminarea crește. Am avut o întâlnire cu președintele uh, Ugandei și proiectul de lege rămâne amenințarea care planează asupra uh, oamenilor planează. În Nigeria lucrurile se înrăutățesc, în Camerun la fel. După ce activistul LGBT David Keto a fost uh, ucis în Uganda, nu s-a făcut justiție în acest caz. Vă rog să căutați un documentar care se numește Cuci, bazat pe activiștii LGBT din Uganda. Doar în Africa, acolo unde există o suferință atât de mare, uh, se poate vedea atât uh, râs și atâta iubire. Pastorul la uh, înmormântare spune că nu știa cum era David, dar că acesta va arde în iad. Și familia încearcă să recupereze uh, sicriul uh, uh rudei lor și încearcă să găsească un episcop care să țină o slujbă. O singură viață sacrificată înseamnă mult prea mult și niciun episcop din lume nu poate să se măsoare cu prețul uh, vieții respective. De aceea articolul 8.4 este atât de ineficient uh, dintr-un număr de motive. Pentru că exprimă preocuparea reciprocă. Toți partenerii uh, ACP ne spun că poate vă preocupă pe dumneavoastră, dar pe noi nu ne preocupă, de aceea nu există niciun fel de uh, măsuri, preocupări în comun și nu există nicio bază de negociere. Se spuneți că este un uh, parteneriat solid. Sper că aveți dreptate. Sper, spuneți că va uh, evolua. Și sper și eu acest lucru. Însă, evolut, dacă nu vom găsi o uh, cale de ieșire, uh, existența unor oameni este periclitată. Eu încerc să găsim un test text uh, care să susțină drepturile minorităților, indiferent de culoare, orientare religioasă, rasă sau de orientare sexuală. Sunt... Nu trebuie să așteptăm până să expire acordul actual. Uh, de aceea am intrat în politică pentru a-i ajuta pe cei care suferă, suferă acum. De aceea sper că voi avea susținerea de plină a comisiei noastre pentru recomandările și preocupările pe care le-am inclus în raport. Vă mulțumesc și îmi cer scuze că am uh, depășit poate timpul, de, uh, timpul alocat. Mulțumesc, domnule Cashman, înainte de a încheia. Termenul de depunere a amendamentelor este 21 februarie la 12. Votul va avea loc în 19 martie. Suspendăm acum reuniunea și ne întâlnim mâine dimineață la ora 10 cu oșile închis. Uh, poi mine de asemenea la ora 9 uh, reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc!